Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start. Bună ziua, domnilor și domnilor. Începem reuniunea. Participanții, estimați participanți, mă bucur să vă pot saluta aici la această audiere publică legată de legea privind drepturile de proprietate intelectuală și punerea în aplicare a directivei biotech. care face obiectul Comisiei Jurii și Agri. Comisia a adoptat o notificare care clarifică anumite articole din Directiva 9844 în ceea ce privește invențiile de natură biotehnică în 3 noiembrie 2016. Diversele state membre UE, actorii interesați și Europa, Parlamentul European și-au exprimat în mod repetat uh, dubiile legate de posibilitatea de a uh, acorda protecție prin brevetare produselor care rezultă din procesele biologice esențiale, mai ales după ce am văzut hotărârea Comitetului lărgit de recurs al Oficiului European pentru Brevete în acest, pe acest subiect. Și astăzi vom asculta Uh, prezentarea Comisiei Europene și vom încerca să vedem și care sunt reacțiile din partea Oficiului European pentru Brevete. Și îl salut pe domnul Ceslav uh, Sikerski, uh, președintele Comisiei Agri și am să-l invit să facă o serie de observații introductive înainte de a da cuvântul uh, Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea audierii de astăzi și salut uh, experții și invitații noștri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine aceste probleme complicate. obținerea de uh, specii de plante îmbunătățite. Acesta este obiectivul urmărit de la bun început și cu timpul această tehnologie s-a dezvoltat tot mai mult uh, în domeniul producerii de alimente. Au apărut însă și multe evoluții, multe modificări legate de evoluțiile din agricultură și din alte domenii ale economiei. În 2012, Parlamentul European și-a exprimat opinia în ceea ce privește Convenția Europeană privind brevetele și directiva privind dreptul de brevete, la brevete bio. În directiva aceasta se face vorbire despre posibilitatea de a breveta anumite rase zootehnice și anumite uh, specii de plante. Este vorba de selecție sau încrucișare ca tehnici și în acest context, trebuie să definim foarte clar reglementările europene, neaducându-se atingere excepțiilor. Problema aceasta afectează mulți uh, fermieri și sunt multe semne de întrebare și Comisia Europeană ne va prezenta poziția sa în ceea ce privește această directivă 44 din 98 și putem spera că în audierea de față vom îndepărta spaimele uh, fermierilor și nu pot decât să sper că se va finaliza cu succes această audiere pentru că este un subiect extrem de important pentru agricultori. Acum aș vrea să-l rog pe domnul Jean-Luc Gal, ofițerul pentru uh, politici uh, și chestiuni juridice din partea DG Growth, DG Creștere de la Comisie, să ne prezinte care este uh, conținutul notei Comisiei publicate în 3 noiembrie. Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Este o plăcere pentru Comisie să prezinte această notă care a fost adoptată recent, deci luna aceasta, în 3 noiembrie. Este o poveste destul de lungă legată de directiva 4498 în ceea ce privește protecția invențiilor biotehnologice. Discuțiile au început în 1995 în forul acesta și uh, adoptarea în sine s-a făcut în 1998. Ceea ce este foarte important să ne amintim este că la momentul respectiv uh, nu se uh, concentra discuția pe chestiunile pe care le discutăm acum, ci mai mult pe resursele uh, fitosanitare și chestiunile procedurale, organizatorice. Acum, ceea ce ne interesează aici este foarte clar articolul 4.1b din directivă, care spune că brevetele sunt excluse din astfel de procese. A fost uh, solicitată mm, decizia, cur, uh, decizia uh, comitetului extins de recurs și rezultatul a fost că nu se poate, într-adevăr, breveta niciun astfel de proces. Povestea însă nu s-a terminat aici, pentru că uh, Oficiul European pentru Brevete a primit o nouă solicitare care spunea că nu se dorește brevetarea procesului în sine, ci produsul rezultat din aceste procese. Și decizia Comitetului în 2015, în ceea ce privește Brocoli 2 și roșii 2, conchidea că pentru produse care rezultă din astfel de procese esențialmente biologice, nu uh, se, se pot breveta pentru că uh, singurul mod de a obține astfel de produse uh, e reprezentat de aceste procese aici, la Parlamentul European, și vedeți pe pagina pe care o afișăm acum că s-a discutat subiectul acesta în două rânduri. Eu am menționat o singură reuniune, dar cred că de fapt au avut loc două și s-a adoptat rezoluția din 2015, din decembrie, în ceea ce privește chestiunea aceasta și mai recent Grupul de lucru pentru drepturi de proprietate, de proprietate intelectuală a discutat diversele aspecte legate de chestiunea aceasta. Deci revin la rezoluție acum. S-a cerut Comisiei în mod clar să clarifice chestiunea legată de articolul 4 și articolele 12.3b, 13.3b, toate legate de același subiect, deci posibila interdicție a brevetabilității produselor obținute din procese esențialmente biologice. Deci aceasta a fost solicitarea adresată Comisiei și președinția neerlandeză a preluat dosarul acesta și a organizat un simpozion legat de acest subiect Concluzia principală a simpozionului a fost un fel de soluție pachet, acerându se comisiei în mod clar să emită o notă pe subiectul acesta și în același timp participanții au căzut de acord să se aplice măsuri legate de transparență și aici vorbim despre bazele de, data, de date Pinto, chestiunea accesibilității, deci cum pot companiile sau indivizii să uh, aibă acces, să verifice dacă materialul biologic respectiv este sub brevet și în cele din urmă chestiunea cooperării. să considerat că trebuie consolidată cooperarea între Biroul European, Oficiul European pentru Brevete și uh, uh, oficiile naționale atunci când uh, aplică astfel de proceduri să se folosească acela, aceeași abordare. În Consiliul Agricultură Pescuit, s-a discutat între membrii chestiunea aceasta specifică, dar s-a ocupat de ea și Consiliul pentru Concurență anul acesta, 25 februarie și 29 septembrie și au fost exprimate uh, îngrijorările de o mare parte a comunității crescătorilor și producătorilor de astfel de produse. Comisia, vă spuneam că a adoptat și a adoptat nota în 3 noiembrie, dar este vorba de un document care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Doar stabilește care este poziția Comisiei în ceea ce privește intenția legiuitorilor UE atunci când au adoptat directiva și poziția aceasta nu aduce niciun fel de atingere uh, Uh, deciziei finale posibile a CEJ. Com nota comisiei se referă la trei aspecte. Deci mă refeream la brevetabilitatea produselor obținute prin astfel de procese esențialmente biologice, EBP, și alte două chestiuni uh, conexe, cross-licensing și accesul la materialul biologic. Asta înseamnă că sunt subiecte la care nu se referă nota pentru că nu ne-a fost solicitat așa. Și ar fi fost destul de dificil de, uh, să, ca comisia să interpreteze intenția legiuitorului pe niște documente care au apărut foarte recent. Și, de exemplu, nu am abordat chestiunea legată de derogarea limitată care se aplică pentru crescători în directivă. Prima chestiune pe care am abordat-o, brevetabilitatea produselor acestora. Munca Comisiei în mare parte a constat în reanalizarea uh, lucrărilor de pregătire a directivei am uh, reanalizat articolul 4 inițial din propunerea comisiei și care spune clar, dacă citiți cu atenție, înțelegeți rapid că atunci când e vorba de produse sau plante esențialmente uh, obținute din procese esențialmente biologice, nu se poate aplica brevetarea. În discuție am în, în, în dezbaterea propunerii respective, Parlamentul a dorit să renunțe la acest articol. Deci asta înseamnă că a fost împotriva acestei abordări. Dacă vă uitați însă la raportul pregătit de domnul Rotling, intenția Parlamentului European nu era să acorde brevete, să se acorde brevete pentru aceste procese esențialmente biologice, biotehnice. Și se menționează clar că aceste procese nu sunt protejate de brevete și nici produsele care rezultă din ele. Deci asta arată clar uh, raportul domnului Rotley. După aceea, ce s-a întâmplat? Comisia a susținut majoritatea amendamentelor prezentate de Parlamentul European, mai ales cele legate de plante, și Consiliul le-a sprijinit și s-a ajuns la un nou articol adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, care în loc să acopere doar plantele și animalele, se refera doar la materialul biologic ce ne spune acest articol cu numărul 3, mai ales în lumina lucrărilor pregătitoare, este că există două posibilități în care se aplică brevetarea. Când materialul biologic este izolat de mediul său natural, ca de exemplu în, ca, în, în, în, în cazul proceselor esențialmente biologice nu se aplică, și atunci când considerăm că procesul esențialmente biologic este tehnic, de fapt. Deci concluzia este că, în conformitate cu acest articol, nu se poate breveta un produs care este e, obținut prin procese esențialmente biologice. Deci aceasta e și concluzia notei noastre, dacă vedeți documentul apare la pagina 7, Comisia spune că intenția legiuitorului a fost să se excludă în mod clar brevetabilitatea acestor produse. Și vorbim, acum vorbim doar despre plante, dar se aplică aceeași logică și la animale. Putem aplica aceeași concluzie, că nu poți să brevetezi un animal obținut printr-un proces biologic, da? logic celelalte două concluzii, pentru că nu am foarte mult timp și nu reprezintă chestiunea principală. Uh, vă aduc aminte însă că notă vorbim și despre faptul că articolul dedicat cross-licensing nu, ap- mă rog, nu apare aici, dar uh, se poate face o, un, uh, un raționament asemănător și apoi uh, în ceea ce privește materialul biologic. aplicat pe un anumit organism. Comisia consideră că aici nu este necesară o analiză suplimentară. Deci, iată, acum aveți nota comisiei disponibilă, care ar fi următoarele etape. Eu cred că e foarte clar că următoarea etapă este chiar audierea de față și vă mulțumim foarte mult că ați uh, organizat-o și presupunem că va exista și o dezbatere uh, și în Comisia Libe, dar dumneavoastră veți decide de fapt cum abordați în continuare această notă. La nivelul Consiliului, eu cred că este foarte important să observăm că ieri au existat niște dezbateri în Consiliul în, pentru concurență la punctul diverse și Consiliul pentru concurență a luat notă de nota noastră. Unele delegații au intervenit în sprijinul notei, uh, țările de jos mai ales, Austria, au sprijinit concluziile notei și acum un grup de lucru din Consiliu uh, care se ocupă de drepturile de proprietate intelectuală și este, uh, are o, program, o reuniune programată în 6 decembrie, va discuta nota noastră, posibil să se discute și la următorul Consiliu de Agricultură și Pescuit. Și înțeleg că uh, se va prezenta punctul tot așa la diverse și ne putem aștepta și la unele analize din partea, deci la o, o concluzie în acest sens în, din partea Consiliului pentru Concurență în februarie anul viitor. Și ultimele observații. Este foarte important să discutăm această notă în UE la nivelul UE uh, Eh, deci al instituțiilor de brevetare și al instituțiilor UE. Și vreau să vă informez că în reuniunea eh, de luni de săptămâna trecută la Comitetul pentru, Patent, pentru Brevete Europene s-a discutat subiectul și va fi urmărit în continuare. Doamna Frölinger vă va explica toate aceste aspecte diferite. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much indeed, Dr. Gall. And now I would like... Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gal, și acum o invit pe doamna Margaret Frölinger de la Biroul European pentru Brevete să ne facă prezentarea. Vă mulțumesc mult și aveți 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună ziua membrilor celor două comisii am fost rugată să vă prezint cadrul legal care reglementează activitatea Biroului European pentru Brevete. Înainte să intru în detalii, aș vrea să subliniez faptul că Biroul European pentru Brevete este o organizație oarecum tehnică. Noi aplicăm legea așa cum este ea. Am început o dezbatere cu statele care sunt membre, majoritatea sunt state membre ale Uniunii Europene și suntem gata să acționăm dacă statele membre doresc să dăm curs acestei inițiative. Cadrul legal pentru invenții biotehnologice. În primul rând, avem aici Convenția pentru brevete europene, care stă la baza directivei pentru invenții biotehnologice. Convenția este interpretată de camerele noastre de recurs, care sunt independente și judecă totul cu excepția numelui. E foarte important să înțelegeți că noi, Biroul European de Vedete, Brevete, nu avem niciun fel de influență asupra jurisprudenței camerelor de recurs. Avem directiva, bineînțeles, care a fost uh, precedată, cum spuneam, de convenție și avem, bineînțeles, și legislația statelor la nivel național pentru că statele pot să pună în aplicare, dar și să atace în curte deciziile noastre. Directiva a fost pusă în aplicare prin normele de aplicare pentru brevetele europene ce datează din 1999. S-a ales această abordare pentru a se evita o revizuire a convenției, care ar fi putut fi un proces complex și foarte îndelungat. Așadar, am ales să transpunem directiva în aceste norme de aplicare, astfel încât articolele să fie puse în aplicare unul câte unul. Fiecare articol din directivă se regăsește în normele de aplicare. Normele de aplicare au din nou rolul de a furniza o metodă suplimentară de interpretare a normelor europene din cadrul Convenției Europene pentru Brevete. Biroul European este în afara instituțiilor europene, însă biroul nostru și camerele noastre de recurs urmează aceeași linie de interpretare a directivei ca jurisprudența Curții Europene de Justiție. S-a văzut asta în câteva cazuri foarte bine cunoscute și anume faptul că hotărârile noastre reflectă jurisprudența CEJ. Ce se întâmplă în acest moment în privința brevetelor pentru plante? E varietățile, soiurile de plante ca atare nu pot fi brevetate. Ele pot fi protejate în calitatea lor de soiuri de plante, dar nu pot fi brevetate. Procese care sunt esențialmente biologice pentru producerea de plante sunt foarte clar excluse, atât în cadrul Convenției, cât și în cadrul Directivei Biotech. Prin urmare, nu pot fi date brevete pentru astfel de procese. E o chestiune importantă și de asemenea controversată, dacă a fost clarificată de notificarea Comisiei și anume brevetabilitatea produselor ce rezultă dintr-un proces de cultivare esențialmente biologic. Aceste brevete au făcut obiectul binecunoscutelor hotărâri ale camerele noastre, noastre de recurs în privința roșilor tip 2, respectiv brocoli tip 2. Camerele noastre de recurs au hotărât că procesul nu poate fi brevetat, însă plantele rezultate în urma procesului pot fi brevetate, chiar dacă au rezultat în urma unui proces biologic. Bineînțeles că sunt tot felul de explicații de natură foarte tehnică, dar mi s-a cerut să fiu succint, așa că am să sar peste aceste detalii, ca să avem mai mult timp după aceea să dialogăm. Ca urmare a hotărârilor date de camerele noastre de recurs, roșii 2 și brocoli 2, am avut discuții bilaterale cu statele membre ale biroului nostru și am cerut statelor să țină cont de jurisprudența camerelor de recurs. Comisia pentru legislația în domeniul brevetelor, ca urmare a discuțiilor din mai, au făcut următoarele constatări. În statele membre, situațiile pot fi grupate în trei categorii. În primul rând, <clears throat> sunt țări unde legislația și jurisprudența <clears throat> este coerentă cu cele două hotărâri. În al doilea grup regăsim țările unde legislația națională diferă de interpretare dată de camerele noastre de recurs. Și aici există motive de îngrijorare în ceea ce privește jurisprudența noastră. Și există și o a treia categorie de țări unde situația nu este foarte clară. Așadar, am continuat dialogul cu statele membre ale biroului nostru în noiembrie 2016, ca urmare a notificării primite de la Comisia Europeană și care v-a fost prezentată și astăzi aici. Ah, rezultatele au fost foarte interesante. Am aflat că un număr semnificativ de state membre ale biroului nostru susțin în mod foarte clar notificarea Comisiei. Dintre acestea, legi deci, dintre statele membre care susțin interpretarea Comisiei, multe state europene ar uh, fi de acord cu o modificare în cadrul legislativ și care ar favoriza de asemenea modificarea normelor de aplicare pentru ca ele să fie coerente cu interpretarea dată de Comisia Europeană și sunt și câteva delegații, nu foarte multe, care au spus că nu trebuie să luăm acum o decizie, că momentul e prematur și că ar trebui să așteptăm hotărârea CEJ. Dacă această hotărâre confirmă notificarea comisiei, atunci și numai atunci trebuie să schimbăm cadrul legal pentru Convenția Europeană. În baza acestor discuții preliminare, ca urmare a interpretării Comisiei, vom continua dialogul cu statele membre și intenționăm să le prezentăm membrilor biroului nostru un document în care să detaliem diferitele opțiuni. Una din aceste opțiuni este modificarea cadrului nostru legal prin modificări aplicate normelor de aplicare. Trebuie să subliniez încă o dată că noi avem pur și simplu rolul de a pune legea în aplicare. Noi nu putem să facem propuneri decât în acest domeniu tehnic. În lumina notificării comisiei, am hotărât să suspendăm toate cazurile acolo unde hotărârea depinde de brevetabilitatea plantelor sau animalelor obținute în urma proceselor esențialmente biologice. Cu alte cuvinte, am uh, amânat rezultatul discuțiilor cu membrii biroului nostru. Încercăm să reflectăm în practica Uh, noastră decizia comisiei. Cred că pot să trec și peste slide-ul următor, așa că nu mi-am mâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Acum am ajuns și la momentul în care putem să facem schimb de opinii, să intervenim, să facem uh, observații, să punem întrebări ca să profităm de pe urma prezenței oaspeților noștri. Doamna Hoibuș, vă mulțumesc. Trebuie să-mi cer scuze pentru că trebuie să plec imediat. Sunt așteptată la un vot. Vreau totuși să fac o observație. Mi se pare că aici lipsește o voce puternică pentru agricultori și pentru sistemul sigur de semințe pentru exploatațiile agricole și pentru schimb. Dacă vrem să obținem garanții pentru semințele pe care le folosesc agricultorii, trebuie uh, să avem grijă că asigurăm uh, um, aici niște norme uh, care să guverneze atât uh, semințele care, pe care le primesc agricultorii, cât și schimbul de semințe și am impresia că Comisia dorește să sumineze într-un anumit fel acest sistem și vrea să îl dezmembreze. Vreau să vă reamintesc, tot ce facem în cultivare se bazează pe uh, ce au făcut agricultorii, ce au cultivat agricultorii de mii de ani și nu au fost niciodată compensați. Au făcut tot timpul acest lucru și a fost un bun public. Iar acum eh, introducem totul eh, la proprietate intelectuală. Nu am nimic eh, împotriva protejării anumitor lucruri, însă acest privilegiu al agricultorilor de a um, își adapta semințele și de a face schimb de semințe nu ar trebui periclitat. Nu putem să lăsăm pe seama unor uh, concerne care deja dețin 70 până la 80% din piața de semințe și ca aceștia să fie răspunzători pentru viitor, trebuie să lăsăm o amplă marjă de manevră și agricultorilor. sper să facem această modificare, pentru că în caz contrar nu vom mai vorbi în viitor de biodiversitate. Iar acum, din păcate, trebuie să plec. Uh, thank you very much. the next speaker is... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Hutema. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult Comisiei și Biroului European pentru brevete. Ați avut prezentări foarte clare și vă mulțumesc. Am o întrebare către Biroul European. Ați subliniat deja ceea ce intenționați să faceți de acum înainte. Sunt câteva state membre ale biroului dumneavoastră care doresc să modifice directiva și normele de aplicare eu chiar sper să se întâmple lucrul ăsta. Sper că Parlamentul European a fost foarte clar în rezoluția adoptată cu o amplă majoritate. Dar întrebarea mea este, dacă într-adevăr decideți să modificați normele de aplicare, oare e destul? Atunci brevetele vor fi acordate mult mai clar. Puteți garanta acest lucru? Și mai am o întrebare care se adresează poate și Comisiei, articolul 2, alineatele 8 și 9 din directivă. În cadrul domeniului de aplicare se pot acorda brevete produselor rezultate în urma proceselor esențialmente biologice sau nu? Și o altă întrebare pentru Comisie. Oare Comisia va veni cu un raport în ceea ce privește punerea în aplicare, așa cum se menționează în articolul 16 litera C din directiva Biotech, pentru că eu cred că e mare nevoie de un astfel de raport. Mulțumesc. Domnul președinte, urmează domnul Agnew. Mulțumesc, cred că am aflat și eu câte ceva nou. Primului vorbitor i-aș spune următoarele. Aș vrea să-mi spuneți ce credeți despre aceste noi tehnologii de cultivare a plantelor. Pare să există mai multe atitudini. În primul rând, ca toate ideile astea noi trebuie băgate la un loc cu uh, organismele modificate genetic, și interzise cu totul. Asta auzim de la Vezi din Parlament. Apoi o a doua abordare, și anume că există o diferență între noile tehnici de cultivare și OMG-uri. Se pare că diferența constă în următoarele. Noile tehnici de cultivare îți permit să obții un rezultat pe care l-ai obține și pe cale naturală, ceea ce în cazul OMG-urilor nu e valabil. Așadar, cele două trebuie ținute în categorii separate. Și apoi, în al treilea rând, OMG-urile, noile tehnici, vechile tehnici, iradierea semințelor, toate sunt tehnici de cultivare, deci toate trebuie puse în aceeași categorie. Așadar, aș vrea ca primul vorbitor să ne spună cam cum vede comisia aceste trei atitudini. Al doilea vorbitor, doamna Frölinger, cred că am înțeles ce vreți să spuneți, dar confirmați dacă este așa o varietate, un soi, nu poate fi brevetată, dar poate fi protejată. Însă, un produs ulterior rezultat din acest soi poate fi brevetat. Oare am înțeles bine? Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum avem timp destul pentru răspunsuri. Vă dau așadar 10 minute. Cei doi oaspeți au 10 minute și apoi va trebui să încheiem audierea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, ca să răspund la întrebările care au fost adresate comisiei. Am încerc, să încerc să răspund la toate întrebările primite. Îmi cer scuze înainte dacă ratez ceva. În teorie, da, putem să facem trimitere la articolele 8 și 9 pentru a obține același rezultat, brevetarea produselor. Aceasta a fost întrebarea, răspunsul e nu, pentru că acest capitol se referă la protecție și nu la brevetare. Așadar, toate întrebările legate de brevetabilitate trebuie să-și găsească răspunsul în articolul 1. Nu putem să folosim articolul 2 ca pe un fel de ușă din spate, pentru că e vorba de protecție, nu de brevetare. Apoi, articolul 16, litera C, raportul de care ați vorbit, Am să transmit întrebarea dumneavoastră comisiei, bineînțeles, dar apoi Parlamentul trebuie să hotărască, legiuitorul trebuie să hotărască ce are de făcut comisia, dacă trebuie să revină asupra unor chestiuni sau nu. Dar noi vom lua în considerare această poziție exprimată acum. Cred că are legătură directă și cu întrebarea referitoare la noile tehnologii de cultivare. Iată o chestiune pe care am putea o încadra în acest raport. Așa cum a subliniat foarte bine domnul Aniu. Cred că e ceva ce putem lua în calcul în cazul unui astfel de raport. Dar nu uitați că nu putem hotărâ preliminar în provința celor abordărilor menționate, dacă e vorba de un organism modificat genetic sau un produs uh, Uh, convențional. Singura posibilitate pentru comisie este să precizeze pur și simplu brevetabilitatea acestor procese. Nu putem să intrăm în alte detalii și să luăm poziție în uh, privința altor chestiuni. Uh, then... În continuare, referitor la primul vorbitor, trimiterea la drepturile agricultorilor, aș dori să vă atrag atenția membrilor acestui Parlament asupra articolului 11 din directivă care elaborează dreptul agricultorilor de a folosi semințele și să recolecteze aceste produse. Există așadar mecanisme de garantare care sunt incluse în directiva în sine. Cred că, în linii mare am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate, așa că am să-i dau cuvântul doamnei Frölinger. Mulțumesc! Am fost rugată să răspund uh, la cele întrebări pe care însă, uh, cărora deja le-a dat un răspuns uh, reprezentantul comisiei, chiar și modificând normele de aplicare, eliminăm brevetarea produselor, care reprezintă rezultatul unor procese esențialmente biologice. Dacă acest lucru ar fi suficient, dacă nu ar exista, prin urmare, brevete care să fie alocate în spatele unor uși închise. Nu pot decât să repet răspunsul care a fost deja furnizat de reprezentantul Comisiei. Directiva este alcătuită din mai multe părți, iar în ceea ce privește brevetabilitatea aceasta este discutată la capitolul 1, iar capitolul 2, la care ați făcut trimitere, articolele 8 și 9 respectiv, nu vorbesc de brevetabilitate, ci vorbesc de domeniul de aplicare al protecției. Așadar, cu totul altceva. De asemenea, Biroul uh, European de Brevete obișnuiește să Eliberează orientări uh, foarte clare. Dacă în viitor ne vom modifica cadrul de aplicare, cu siguranță vom introduce această excludere din uh, brevetabilitate pentru acele produse care derivă din, produse, din procese biologice. Vom face ca această excludere să fie cât se poate de clară pentru a nu permite alocarea um, ascunsă a unor brevete, pentru că nu ar fi în interesul solicitanților. Ar genera doar incertitudine juridică. Aceste brevete ar putea fi apoi contestate în instanță și așa mai departe. În ceea ce privește întrebarea referitoare la limita între protecția diversității plantelor și brevetabilitatea. Aici, excluderea diversității plantelor de la brevetabilitate, întocmai ca orice excludere, a fost uh, concepută într-un mod restrâns. Prin urmare, doar la cele soiuri de plante, care tare sunt excluse de la brevetabilitate, există însă probleme ce țin de invențiile biotehnologice, care nu vizează însă un soi ca atare. Acolo brevetele pot fi alocate. Find, find Uh, Mrs. Frölinger, have you finished your Yes, please. Excuse me. <laughs> Doamnă Frölinger, ați terminat? Da. Vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc ambel, ambilor uh, invitați, doamnei, domnului Jean-Luc Gall și doamnei Margot Frölinger. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vom uh, urmări de aproape acest subiect în viitor. Vă mulțumesc încă o dată.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 Dragi colegi, trecem acum la punctul 32. Eu sunt raportor pentru acest aviz. E vorba referitor la blocarea geografică și am să trec acum la eh, limba mea maternă, poloneză. Vă rog să vă puneți căștile. And I would like you also to be a little bit... V-aș ruga de asemenea să păstrați liniștea, vă rog. Acest aviz se referă la regulamentul care abordează subiectul blocării geografice, acel geoblocking, strategia pieței digitale unice se referă la noile norme menite să combată eliminarea, să combată blocarea geografică necorespunzătoare, cât și discriminarea din cauza uh, naționalității clienților sau locul lor de reședință sau locul unde se află sediul. E vorba de discriminarea care este justificată doar de prezența într-un anumit stat membru sau altul. Regulamentul referitor la blocarea geografică are obiective diferite care sprijină atât mediul de afaceri cât și consumatorii. Consumatorii ar trebui să beneficieze de un acces extins pe piața unică. Pe de altă parte, furnizorii au obligația de a oferi servicii transfrontaliere pentru că nu au voie să discrimineze împotriva cetățenilor din alte state membre. Împărtășesc aceste obiective, însă anumite lucruri trebuie specificate, astfel încât regulamentul să-și atingă cu adevărat obiectivul. Dar să vă prezint acum două puncte de vedere. În primul rând, perspectiva consumatorului. Consumatorul de rând poate nu înțelege nici măcar la ce se referă blocare geografică. Poate se referă doar la blocarea unor uh, uh, conținuturi audiovizuale, precum filme și așa mai departe. Recent, domnul comisar Andrus Ansip a afirmat aici, uh, s-a plâns în Parlament că aici la Bruxelles nu poate urmări la televizor meciurile de fotbal din Estonia. Ne-am gândit în urma acestei afirmații că um, Comisia va da dovadă de ceva mai mult curaj și că aici lucrurile se vor modifica și că totuși la Bruxelles vom putea să urmărim la televizor ce vrem. E vorba de acele conținuturi audiovizuale care sunt disponibile în mod gratuit dacă ne-am aflat în statul nostru de origine. Lucrurile însă nu sunt atât de rost pentru că nu vom avea acces ca până acum la aceste conținuturi. Propunerea Comisiei privind blocarea geografică și reforma propusă nu se referă la, blocare, la blocarea geografică. Propunerea comisiei vine cu o excludere totală a acestor conținuturi digitale, cât și pentru alte materiale care ar fi protejate de dreptul de autor. Această excludere se referă doar la cele servicii online care diferă de serviciile care oferă acces la materiale protejate de dreptul de autor sau la alte servicii. Am, înțele- am încheiat citatul. Sper că dumneavoastră ați înțeles, pentru că eu una nu am înțeles uh, totul, pentru că nu e foarte clar această formulare. Ca până acum, uh, pentru mine e greu de înțeles și de justificat faptul că serviciile audiovizuale sau alte servicii protejate de dreptul de autor uh, despre care e vorba de fapt atunci când vorbim de blocare geografică, acestea sunt așadar excluse din domeniul de aplicare al acestui regulament. Și aș dori aici să propun o extindere a domeniului de aplicare în propunerea noastră la articolul 4. Propun să discutăm despre materiale neaudiovizuale, precum uh, programe pe calculator, jocuri și așa mai departe. La articolul 4, așadar, ar trebui să fie adăugate aceste categorii. Software, așadar, muzică, cărțile electronice și jocurile pe calculator. În continuare, trebuie să ne gândim, de fapt, cum putem rezolva problema blocării geografice. Cred că în avizul nostru ar trebui să extindem domeniul de aplicare al regulamentului pentru a introduce serviciile audiovizuale care sunt protejate de dreptul de autor, atunci când uh, furnizorul acestor materiale deține drepturile de autor. Noi și alți experți, noi cei care călătorim foarte mult, nu avem acces la aceste materiale, materiale la care uh, în mod normal am avea acces în mod gratuit dacă ne-am afla în țara noastră. E vorba de a elimina aceste bariere de acces. Trebuie să ne gândim un pic. Iar dacă la articolul 4, dintr-un motiv sau altul, nu vom reuși să ajungem la un acord, nu vom reuși să găsim uh, un compromis care să funcționeze pentru toată lumea, deși cred că există disponibilitate în acest sens, cred atunci că la articolul 9, aliniatul 2, putem include, ar trebui să includem aceste servicii audiovizuale. Comisia Europeană ar trebui să fie obligată ca în viitor, în cadrul unei revizuiri, să revină asupra acestor aspecte. Aștept observațiile dumneavoastră, știu că e un subiect controversat, dar cred că așa ar trebui să arate, așa arată de fapt blocarea geografică, iar noi ar trebui să beneficiem de acces la materiale audiovizuale peste tot. Acum, de asemenea, aș dori uh, să ne gândim un pic la cum stau lucrurile din perspectiva furnizorului. Cel mai important este aspectul cel mai important este legislația care se aplică și asta derivă din, tratat, din acordurile cu consumatorii. E vorba aici de legislația aplicabilă în statul uh, în care își are sediul furnizorul sau legislația aplicabilă în statul în care se află consumatorul. Furnizorii nu uh, trebuie să cunoască specificitățile tuturor sistemelor juridice din statele membre. Am spus că în acordul încheiat cu consumatorul se aplică legislația în vigoare în statul consumatorului, statul în care acesta are reședința. Însă, proiectul de regulament referitor la blocarea geografică reprezintă o restricție adusă libertății economice a furnizorului, pentru că furnizorul este obligat să nu discrimineze uh, în ceea ce privește consumatorii din străinătate. Cu alte cuvinte, respectivul furnizor își oferă activitatea într-un alt stat, a acceptat cardul de credit uh, din respectivul stat, trebuie să accepte această plată pur și simplu, uh, Trebuie, prin urmare, să efectueze plata chiar atunci când consumatorul își află reședința în altă, într-un stat terț. Însă, furnizorul nu are obligația de a livra bunul în statul terț. Să ne închipuim, prin urmare, următoarea situație. Un client, de pildă, își are reședința în afara Spaniei, însă îi place, are o pasiune pentru o marcă spaniolă, iar pe pagina de internet a acelei mărci spaniole poate comanda bunuri și chiar mai ieftin decât uh, pe pagina de internet din uh, alt stat membru. Eu, de pildă, sunt poloneză, doresc să economisesc ceva bani și prefer uh, să-mi eh, fac cumpărăturile pe pagina spaniolă a respectivei firme. La ora actuală nu dispun de această posibilitate, însă în viitor aș avea-o și trebuie să mă hotărăsc dacă vreau să-mi fac cumpărăturile pe pagina spaniolă sau pe pagina poloneză ale aceleași firme. Cu alte cuvinte, clientul trebuie să poată decide liber dacă după aceea vrea uh, să trimită apoi bunurile în cazul în care există vreun defect înapoi în Spania sau în Polonia. Cu alte cuvinte, clientul ar trebui să cunoască legislația spaniolă sau să cunoască legislația țării în care își efectuează cumpărăturile bineînțeles, nu are obligația de a efectua cumpărăturile uh, pe pagina spaniolă sau să cunoască legislația spaniolă. Uh, aș vrea să vă gândiți la eliminarea blocării geografice, dacă în acest fel am creat mai multe probleme pentru IMM-uri, dacă IMM-urile trebuie să cunoască legislația țărilor tuturor clienților. E imposibil. IMM-urile nu își pot permite să aibă un departament juridic. Vrem totuși ca IMM-urile să poată să își comercializeze produsele peste tot în Europa. Ar trebui de altfel să aibă această obligație, cum spuneam, să nu există discriminare față de clienții din toate statele membre. După cum vă spuneam, dorim aici să avem o bună propunere. Avem nevoie de certitudine juridică pentru furnizori. Aceștia trebuie uh, să înțeleagă să nu încalce legislația, dar în același timp trebuie să protejăm consumatorii. Sper să ajungem la aceste, să realizăm acest exercițiu de echilibru. Și trebuie să ne gândim ce formă va lua în practică. Uh, cât de mari sunt deosebirile în ceea ce privește legislația privind protecția consumatorilor în fiecare stat, membri, în fiecare stat membru. Poate durata garanției variază. Cred că sunt doar amănunte pe care am putea, într-un fel sau altul, să le uniformizăm. Bineînțeles, există țări care garantează un nivel sporit de protecția consumatorilor sau din potrivă. Oricum, trebuie să ținem cont și de faptul că avem o piață internă. Vrem să eliminăm barierele. Nu vrem însă să creăm mai multe bariere în ceea ce privește legislația. Vrem pur și simplu norme clare și simple care să guverneze piața unică și în același timp să uh, garantăm certitudine juridică furnizorilor. Aștept propunerea dumneavoastră, propunerile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare. Dacă nu ar fi să luăm în calcul serviciile audiovizuale, cărțile electronice, software, jocurile pe calculator, muzică, dacă am permite achizițiile online într-un stat, într-un alt stat membru, nu ar fi suficient. După cum spuneam, blocarea geografică reprezintă pur și simplu blocarea accesului la serviciile audiovizuale de care beneficiem în țara noastră și pe care, de care nu beneficiem în străinătate. Mulțumesc foarte mult și deschid acum dezbaterea. Do you have any comments? Aveți observații, întrebări? Doamna Delvo. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru prezentare și eu cred că propunerea aceasta a comisiei care vizează contracararea blocajului geografic nejustificat și alte discriminări nejustificate are un obiectiv pe care îl sprijinim, subscriem și noi acestui, acestei priorități. Astăzi uh, am să vorbesc în numele întreprinderilor mici și mijlocii și țărilor mici. Și sunt două probleme pe care doresc să le ridic în discuție. În primul rând, în ceea ce privește întreprinderile. Uh, Regulamentul prevede obligația de a vinde tuturor cetățenilor instalați în Uniune și uh, sunt de acord cu preocuparea exprimată de dumneavoastră. Întreprinderile care uh, vând în alte state membre decât cele de reședință trebuie să respecte legile statelor unde își vând produsele și serviciile. Deci, uh, sunt 28 de seturi de legislație. Îmi imaginez că pentru marile multinaționale nu e o mare problemă aceasta, pentru că au un departament juridic, o grămadă de juriști care cunosc uh, toate aceste chestiuni, dar uh, cei întreprinderile mai mici care vor să vândă în alte state nu își permit să plătească servicii juridice pentru a acoperi legislația a 28 de state membre. Deci trebuie să ne gândim foarte bine cum să facilităm totuși, cum să simplificăm viața întreprinderilor mai mici dacă vrem să încurajăm comerțul transfrontalier. Pentru că aici am impresia uneori că ridicăm niște ziduri în loc să le dărâmăm la frontiere. Și a doua mea observație se referă la statele mici. Și vorbesc în cunoștință de cauză, vin din Luxemburg și Luxemburgul eh, luxemburghezii cumpără cu mare pasiune, le place să facă cumpărături uh, online din statele vecine. Întreprinderile, vânzătorii au obligația de a vinde, da, nu neapărat de a și livra. Și nu mi se pare normal că dacă uh, locuiesc la Luxemburg și comand un serviciu în Germania, trebuie să utilizez o adresă aproape de frontiera germană sau franceză ca să poată să mi se livreze ceea ce cumpăr. Deci cred că este puțin ciudată situația și, și acolo apar uh, iar niște frontiere în loc să dispară și mă deranjează foarte tare lucrul acesta. Și sper că putem găsi soluții. Este într-adevăr o problemă care afectează mai mult statele mici, dar afectează și regiunile frontaliere din statele mari. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Delvo. Domnul Adev. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, astăzi vorbesc în numele raportorului din umbră al PPE. Blocarea geografică. Domnul raportor salută propunerea și consideră că este utilă atât consumatorilor cât și sectorului afacerilor, care pot profita mai bine de piața uh, unică și pot avea acces la bunuri și servicii indiferent de naționalitate sau de locul în care se află și consideră că propunerea va rezolva problema blocării geografice nejustificate și discriminărilor asemănătoare. Raportorul din umbră consideră că propunerea asta poate suferi îmbunătățiri și ar trebui să fie foarte clar atât pentru întreprinderi cât și consumatori, uh, adică să, fi, să aibă o mai mare certitudine juridică în ceea ce privește aplicabilitatea uh, acestor reguli în dreptul <clears throat> contractual. În jurii trebuie să găsim niște soluții inteligente care să nu submineze uh, ceea ce a stabilit regulamentul Roma 1 și să țină cont de sfera de aplicare a acestui regulament și de derogările cuprinse acolo. Domnul Goago își cere scuze că nu poate să fie prezent aici la dezbatere, dar subliniază faptul că este gata să coopereze cu raportorul, cu raportorii din umbră și ceilalți colegi pentru a găsi cele mai bune soluții. Mulțumesc foarte mult! Ca raportor aș vrea să sintetizez puțin dezbaterea și eu consider, așa cum spunea doamna Delvaux, că cumpărăturile online uh, cu sau fără livrarea bunului respectiv nu constituie decât o soluție um, intermediară, este o jumătate de soluție și ar trebui să găsim o soluție cu un nivel mai mare de ambiție. Uh, mai ales pentru cetățenii noștri, pentru ca aceștia să fie mulțumiți. Domnul Negrescu a, dorește să intervină. Thank you very much. So I'm... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să ascult intervenția dumneavoastră și modul în care ați prezentat uh, raportul și sprijin și ideea de a extinde subiectul acesta și la alte uh, domenii precum jocurile, produsele din domeniul muzical și atunci când vorbim despre accesul facil uh, la serviciile online, ar trebui să vorbim despre toate serviciile. Așa ar trebui să găsim mijloace prin care drepturile de proprietate intelectuale să se respecte în Europa să fie protejate astfel încât uh, cei care primesc, uh, care, uh, ale căror produse se vând în, uh, în Europa, să și primească banii cuveniți. Deci să fie plătiți pentru ceea ce distribuie uh, prin aceste uh, serviciu online. Am intervenit pentru că vroiam să ilustrez exemplele acestea de discriminare, tocmai ca să vă vin în sprijin. Trebuie să discutăm concret despre acest subiect și am două exemple concrete în care uh, blocarea geografică duce la discriminare. Odată, uh, serviciile de conținut video. Sunt companii care furnizează astfel de servicii sunt, și sunt companii mari, Netflix, uh, HBO, genul acesta de companii, care sunt prezente practic în toate statele membre, au o grămadă de juriști uh, în serviciile lor și își pot oferi serviciile oriunde. Și ce fac, de fapt? Aplică același tarif în diverse state membre. Dar deși se aplică aceeași taxă, nu e aceeași calitate oferită. Deci, de exemplu, un român uh, care plătește 25 de euro pe lună pentru un conținut limitat față de un francez care plătește tot 25 de euro pe lună, dar primește mai mult ca și conținut. Deci iată un exemplu concret de discriminare cu care ne confruntăm acum. Și un alt exemplu. Um, canalele de sport. Eurosport, Sky Sport și alte canale de genul acesta. Uh, plătești pentru conținut, plătești pentru serviciul respectiv, poți să vezi unele evenimente sportive, dar nu ai acces la altele. Deci diferă conținutul. De exemplu, dacă e vorba de uh, Champions League, de Liga Campionilor. Da? Plătești serviciul respectiv, dar când e vorba să transmită conținut specific, special, nu îl primești, deși tu plătești taxa pentru servicii. Deci, iată două exemple de discriminare foarte clare cu care avem de-a face astăzi din cauza blocării geografice. Toate aceste elemente de discriminare afectează, așa cum Uh, cum se menționa anterior, IMM-urile, pentru că IMM-urile din Europa nu pot să țină piept jucătorilor mari de pe piață. Uh, trebuie să câștige accesul la fiecare stat membru în parte, pe când multinaționalele uh, pot să ofere conținut nelimitat consumatorilor. După părerea mea, uneori uităm că europenii se mișcă dintr-un stat în altul și au nevoie sau vor să își mențină contactul cât mai strâns cu țara de unde vin. Și din cauza tuturor acestor limitări sunt uh, dificultăți cu care se confruntă. Uh, nu pot să vadă aceleași canale TV ca acasă, nu au acces la același tip de servicii. Deci mă refer și la aceste lucruri pentru că uh, mulți dintre cei care sunt împotriva ideii de a face să dispară această discriminare spun că sprijină, își sprijină statul propriu. Trebuie să se gândească însă la faptul că cetățenii din statul lor propriu trăiesc și prin alte state ale Europei și vor să rămână în contact cu țara de origine. Mulțumesc foarte mult pentru observații. Domnule Breton, dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, uh, înțeleg că toată lumea sprijină dispariția blocajului geografic. Eu înțeleg că sunt state care vor să păstreze uh, blocarea geografică pentru a-și păstra specificitatea, pentru a-ți proteja serviciile naționale. Și văd că întotdeauna dumneavoastră prezentați argumentul legat de IMM-uri, că n-au acces, că n-au mijloacele necesare pentru a cunoaște legislația celor 28 de state membre. De fapt, uh, întreprinderile mari vor beneficia cel mai mult de pe urma dispariției geoblocajului. Și atunci când dați exemple concrete, de fapt nu a menționați niște IMM-uri, ci tocmai că ați menționat niște nume mari, Netflix și alții. Deci, ascultându-vă, nu sunt deloc convins că este oportun această eliminare a blocajului geografic. Nu sunt, nu sunt absolut deloc convins. Sper că vom putea să vă convingem în viitor și că vom găsi niște exemple bune și de IMM-uri și vom merge mai departe cu discuția aceasta. Dacă interveniți în franceză, deja să știți că ați făcut un mare pas înainte. O să continui atunci în franceză și îl rog pe colegul meu să continue prezidarea reuniunii pentru că eu va trebui să vă părăsesc. So, um, wir werden jetzt weiter voranschreiten. Bun, trecem mai departe și ajungem la punctul 31, unde este vorba de aplicarea directivei din 2004 35 a Parlamentului European și Consiliului din 21 aprilie ă, în ceea ce privește prevenirea și remedierea ă, pagubelor de mediu, ELD. Este un schimb de vederi cu Comisia și aș invita întâi și întâi Comisia să ne prezinte pe scurt uh, raportul din aprilie 2016 în ceea ce privește aplicarea directivei uh, legată de responsabilitatea de mediu. Vă dau deci cuvântul și vă mulțumesc foarte mult de pe acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Sunt aici împreună cu colegul meu pentru a vă prezenta raportul Comisiei și evaluarea refit uh, în ceea ce privește această directivă și vrem să vă spunem și care sunt acțiunile planificate pe următorii ani până în 2020. Am să încep cu raportul în sine, evaluarea LD a fost uh, declanșată de două proceduri, de două factori, doi factori, articolul 18.2 LD, care prevede ca Comisia să facă un raport în ceea ce privește experiențele de aplicare a doua cerință, evaluarea în cadrul programului REFIT al Comisiei Europene. Comisia și-a luat angajamentul de a evalua legislația pentru a vedea dacă este fit for purpose, dacă corespunde obiectivelor în ceea ce privește relevanța, eficiența, efectivitatea, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE. Deci aceștia au fost cei doi factori principali care au dus la reevaluarea Refit ELD. Principalele surse de informație pe care ne-am uh, bazat în acest exercițiu au fost rapoartele din partea statelor membre, rapoartele legate de aplicarea acestei directive din 2013 sunt rapoartele acestea și avem și noi uh, studii solicitate din proprie inițiativă pentru anii 2012-2014. De asemenea, Comisia a luat în considerare concluziile raportului anterior în ceea ce privește aplicarea ELD, deci cel din 2010 și, de asemenea, feedback-ul permanent din partea experților guvernamentali în cadrul Comisiei ELD precum și dialogul cu factorii interesați. Acum, așa cum menționam, chestiunea cheie pe care ne-am axat era dacă această directivă rămâne fit for purpose, rămâne adecvată scopului și ajută la prevenirea și remedierea pagubelor ecologice. Am să trec direct la concluziile cheie și am să citez cel mai bine din ce spune raportul. Spune că uh, informațiile și datele confirmă concluzia din raportul anterior, cel din octombrie 2010 uh, și anume că variază semnificativ aplicarea în statele membre. Deci, în ciuda eforturilor, uh, făcute de comisie până acum și de grupurile interesate de a crea un teren egal de joc prin măsuri nelegislative, nu doar transpunerea directivei cadru, dar și aplicarea ei variază destul de mult. Și din acest motiv, subiectul situației legate, situației de, de, de variație, de uh, fragmentare a fost discutat în studiile legate de punerea în aplicare. După cum vedeți, principala constatare se lega de fragmentarea punerii în aplicare, deci care au fost principalii factori identificați în raportul LDR-FIT. În primul rând, utilizarea în continuare a legislației existente mai înainte, în loc de a se aplica ELD sau în combinație cu ELD. În al doilea rând, un prag semnificativ de înalt de pagube ecologice și în al treilea rând, registrele accesibile publicului, care de fapt nu au fost puse în aplicare în unele state membre, și apoi diversele um, condiții legate de dialogul uh, stakeholderilor cu autoritățile competente. De asemenea, obligația autorităților competente de a aplica acțiuni de corectare sau de remediere unele nu, unele autorități nu au reușit să le aplice aceste măsuri și, de asemenea, un nivel diferit de conștientizare în ceea ce privește drepturile și obligațiile stabilite de această directivă pentru uh, operator și pentru publicul din statele membre. Deci toate acest, toți acești factori au jucat un rol în această situație extrem de heterogenă. Uh, în, și își aduc contribuția la situația specifică din statele membre. Response of the Commission to these findings. Care a fost reacția Comisiei la aceste constatări în ceea ce privește pașii care trebuie făcuți pe viitor pentru punerea în aplicare ale planului de acțiune ILD? <clears throat> Mai precis, perioada 2017 2020. Ce trebuie făcut în lumina recomandărilor din raport și din examinarea RIFIT? E vorba așadar de un plan de acțiune multianual care implică atât Comisia cât și statele membre. Ne așteptăm să adoptăm planul de acțiune la următoarea reuniune a experților din februarie 2017 și, bineînțeles, că punerea în aplicare în perioada 2017-2020 va beneficia de sprijin și de asistență externă. Următoarele domenii prioritare pentru perioada 2017-2020. În primul rând, trebuie să îmbunătățim baza de dovezi pentru evaluarea directivei. Trebuie să avem un cadru de evaluare mai fiabil care va fi dezvoltat, testat și pus în aplicare anul viitor și în 2018. De asemenea, dorim să ne concentrăm asupra măsurilor și instrumentelor de sprijin pentru a omogeniza punerea în aplicare a directivei și pentru aceasta trebuie să dezvoltăm sau să lucrăm pentru o înțelegere coerentă a principalelor concepte. Trebuie să organizăm de asemenea formare pentru ca la nivelul statelor membre directiva să fie înțeleasă în mod coerent. Trebuie să ne asigurăm că există acces și cerere suficientă pentru resursele financiare care pot acoperi daunele legate de punerea în aplicare a acestei directive. Pentru a evita o situație în care există o răspundere, dar daunele nu pot fi plătite în conformitate. Așadar, vom încerca să identificăm resursele financiare disponibile. Dat fiind că este vorba de un plan de acțiune care implică atât Comisia cât și statele membre. Evident că avem și un set de recomandări adresate statelor membre și am să le trec foarte rapid în revistă. În primul rând, dorim ca statele membre să continue să sprijine eforturile de punere în aplicare prin inițiative proactive și aici avem tot felul de exemplu de bune practici, de exemplu documente de îndrumare, formare profesională, instrumente electronice pentru analiza de risc, modele de securitate financiare. Sunt tot felul de modele de bune practici pe care le-am preluat din ceea ce se întâmplă deja în statele membre, din păcate, în mod destul de eterogen. Apoi, trebuie să facem schimb de experiențe administrative, de bune practici și să statele membre trebuie să se sprijină unele pe celelalte în aceste eforturi de capacitare. Statele membre trebuie să își analizeze propria interpretare asupra dispozițiilor cheie din directivă, fel încât să ne asigurăm că până la urmă avem o interpretare coerentă, pentru că interpretările sunt divergente. Le recomandăm de asemenea statelor membre să întărească baza de strângerea dovezilor și a cunoștințelor. Le recomandăm statelor membre să strângă aceste date în mod sistematic pentru a documenta treptat modul în care se pune în aplicare directiva la nivel național și pentru aceasta trebuie folosite registrele respective. Deci nu doar de dragul de a avea cunoștințe, ci și pentru că e nevoie de un proces transparent. În continuare, Datele respective ar putea să ne ajute să vedem în ce măsură se pune în aplicare directiva, pentru a vedea dacă ea este sau nu eficientă. Am să închei cu aceste cuvinte. A fost o trecere foarte rapidă în, revistă. Sper că m-am și încadrat în timp. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această trecere în revistă și acum aș dori să o invit pe Laura Ferrara, doamna raportor, pentru raportul de punere în aplicare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare preliminară a raportului. Au fost foarte multe informații noi venite din multe studii în ultima vreme. Iată și acest uh, raport prezentat de comisie. Situația nu e foarte clară. Nu numai în ceea ce privește ceea ce s-a făcut efectiv, ci și în ceea ce privește domeniul de aplicare și instrumentele de care avem nevoie pentru a atinge obiectivele. Așa cum ați văzut, punerea în aplicare este destul de eterogenă, de la un stat membru la altul. Pe de altă parte, și am să vă dau câteva exemple în ceea ce privește plata efectivă a pagubelor, a daunelor. Doar câteva țări, Polonia, Ungaria, au acoperit în procent de 70-80% daunele. Deci, interpretarea este extrem de incoerentă și sunt foarte multe disparități, probabil justificate. Dar cazurile diferă foarte mult și asta e și din cauza legislației la nivel național. Probabil și verificările făcute diferă mult de la o țară la alta. Interpretarea e foarte divergentă. Și asta a reieșit și din prezentarea comisiei. Un alt aspect important este planul de pragul impus de legislația la nivel național și evaluarea impactului. În general, datele cu privire la pagubele asupra mediului strânse din statele membre sunt incomplete. Deci, poate că a sosit momentul să evaluăm eficiența acestei directive. Să vedem dacă ea funcționează atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere științific. Trebuie să lucrăm împreună cu Comisia ENVI, pentru că Parlamentul poate să contribuie la această evaluare a eficienței directivei. Trebuie să vedem unde trebuie să intervenim, de exemplu domeniul de aplicare, tipurile de daune, de pagube, rolul agențiilor la nivel național, registrele naționale pentru operatori din domeniu. pentru ca activitatea autorităților de control la nivel național să fie înlesnită. Trebuie, de asemenea, să punem bazele unui fond de finanțare pentru garanțiile de mediu, pentru a stopa uh, pagubele industriei, pentru a ne asigura că directiva uh, își atinge într-adevăr scopul. Trebuie să lucrăm mai mult pe prevenire. Dacă nu avem aceste finanțări, nu putem face nimic. Din punct de vedere juridic, avem o definiție a ideii de pagubă asupra mediului. Și există și o listă de situații considerate a fi excepționale. Sunt și câteva lucruri pe care aș vrea să le întreb. Am să profit de faptul că avem un reprezentant al comisiei aici. Cel de-al doilea raport. Au existat mai multe încălcări ale directivei în Italia. Se pare că sunt foarte multe incidente potențiale pentru care Italia ar fi fost vinovată. Aș vrea să ne explicați acest lucru. Care este temeiul în cazul în baza căruia spuneți că ar fi putut fi o mie de alte cazuri? Ce fel de estimare este aceasta? Poate ne puteți explica. Conform spuselor comisiei, oare am putea să generalizăm și să includem și alte aspecte, de exemplu poluarea atmosferică. Cum putem să corelăm dispozițiile directivei și cu dispozițiile la nivel internațional pentru a ne asigura că directiva are un domeniu de acoperire cât mai mare? Dată fiind situația actuală, vedem acest um, cadru extrem de fragmentat și fragmentarea datelor din statele membre. Așadar, oare am putea obține mai multe informații în ceea ce privește sistemele de monitorizare pentru a vedea dacă directiva a avut sau nu impact pozitiv? Ați menționat în prezentare ceva legat de modele de bune practici și de studii. Poate de aici putem să obținem mai multe informații uh, referitor la ceea ce se întâmplă în statele membre. Și, în fine, raportul de pe 14 aprilie 2016 spune că în punerea în aplicare a directivei au apărut alte cazuri de excepționalitate. De unde provin aceste cazuri? Sunt probleme recurente în anumite state membre, sunt state membre care nu îndeplinesc condițiile directivei. Iată întrebările pe care doream să le pun. Să sperăm că rezultatul va fi constructiv, dată fiind uh, importanța acestui document legislativ. Trebuie să dezbatem Directiva în continuare vor fi standarde noi, va fi și un raport în privința punerii în aplicare și trebuie să organizăm misiuni de strângere de date și audieri cu experții pentru ca activitatea noastră să fie sprijinită și din punct de vedere tehnic. Cu aceste instrumente să sperăm că vom reuși să facem ceea ce ne-am propus. Mulțumesc! Thank you, um, Laura Ferrara, for your uh, report and over. Mulțumesc, doamnă Ferrara, pentru raport și pentru explicații. Și înainte să dau cuvântul colegului nostru, domnul Iavor, aș vrea să întreb dacă raportorii din umbră nu doresc să ia cuvântul. So far, no one, so then... Se pare că nu este cazul, așadar ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Benedek Iavor, raportorul pentru aviz din partea Comisiei ENVI, care se află astăzi alături de noi. Vă mulțumesc că ați venit și vă invit să faceți o scurtă declarație. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia de a vă împărtăși câteva idei în legătură cu punerea în aplicare a acestei directive în privința pagubelor asupra mediului din perspectiva Comisiei ENVI. E foarte clar din raportul comisiei că sunt tot felul de lipsuri în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei și e evident că peisajul la nivelul statelor membre e foarte divergent în ceea ce privește transpunerea directivei și în ceea ce privește punerea în aplicare. În cele din urmă, de fapt, ne confruntăm cu o lipsă a unui uh, a condițiilor echitabile pentru companiile din mediul privat și, de fapt, este exact opusul a ceea ce ne dorim să obținem cu piața comună europeană. Sunt perfect de acord cu concluzia formulată de comisie. E nevoie de măsuri eficiente pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei. Bineînțeles că sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți textul directivei și aș vrea să subliniez câteva domenii prioritare unde e nevoie de progrese imediate. În primul rând, lărgirea domeniului de aplicare a directivei în ceea ce privește definirea pagubelor de meniu, mediu și clarificările de care este nevoie pentru pragurile respective. Trebuie de asemenea să adresăm problema situațiilor excepționale care duc și ele la fragmentarea menționată de antevorbitori. În al doilea rând, operatorii trebuie să fie direct responsabili pentru orice pagubă asupra mediului, inclusiv pagube ce țin de biodiversitate Uh, fie ele incluse sau nu în anexa 3. Pentru că, iată, am văzut exemple în care operatorii pot interpreta directiva astfel încât să evite această răspundere. În al treilea rând, capacitatea de investigație la nivel european și la nivel național. Organismele la nivel național trebuie capacitate pentru a putea efectua aceste vizite de control regulate. Și în ultimul rând, poate cel mai complex și dificil aspect, trebuie să înființăm un instrument financiar, un instrument obligatoriu care să fie armonizat la nivelul statelor membre și care să devină obligatoriu pentru toate companiile din statele membre pentru a asigura acele condiții uniforme uh, de care vorbeam. În plus, Uniunea Europeană are deja o facilitate de partajare um, în cazul dezastrelor naturale. Putem să preluăm acest exemplu. Aș propune un fel de facilitate de partajare a pagubelor survenite în urma activităților industriale și același principiu poluatorul plătește, principiu care trebuie pus în practică, ori de câte ori apar pagube asupra mediului. Așadar, un sistem de instrumente obligatorii la nivel național și un fel de instrument suprastatal de împărțire la nivel european. Toate aceste instrumente împreună pot crea un sistem care să contribuie la obiectivele noastre și să vadă aplicarea acestui principiu conform căruia poluatorul plătește. La Comisia ENVI facem tot ceea ce putem pentru a contribui la această dezbatere și dorim să ducem regulamentul european pe calea pe care ne-o dorim toți. Dorim ca cei care aduc pagube asupra mediului să plătească și pagubele să nu fie acoperite, de fapt, din banii contribuabililor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să-mi cer scuze oaspeților noștri. Deja depășim timpul, știu, dar vă rugăm să aveți un pic de răbdare, încă câteva minute, pentru un vorbitor care s-a anunțat și trebuie să îi cer scuze domnului Crisogonos pentru atelier. Îmi pare rău, încercăm să ne grăbim cât putem. Vă propun, dacă și Comisia și raportorul sunt de acord, să clarificați aceste aspecte bilateral sau poate înscris, cum preferați, pentru că, practic, ați pus niște întrebări Comisiei. Intervenție fără microfon. Deci dacă puteți așa ar fi foarte bine, spune domnul președinte. Îmi cer scuze, da, mulțumesc. Dacă nu avem suficient timp la dispoziție, purtăm, uh, purta un schimb de opinie în scris. Vă mulțumesc. Mulțumesc, am îndurarea, cred că așa procedăm cel mai bine. Avem acum ultima intervenție pe ziua de astăzi, domnul Le Breton. Vă mulțumesc. Uh, am să fiu subțin pentru că nu mai avem timp. Această directivă 2435 este un text important pentru că se bazează pe prevenirea daunelor de mediu. Include un principiu foarte strict, dar cu care sunt de acord, și anume persoana care este răspunzătoare de o daună este uh, răspunzătoare conform principiului poluatorul plătește. E vorba de aplicarea acestei directive. Iar aici trebuie să constat că bilanțul e destul de dezamăgitor. Multe state au păstrat uh, legi naționale vechi care supraviețuiesc în ciuda directivei. Altele au menținut un prag de daune de mediu mult prea înalte uh, altele nu sunt suficient de sensibile față de directivă. Încă de la început s-a pornit pe piciorul greșit, pentru că doar patru state au reușit să transpună directiva în cadrul lor juridic național, constat așadar că există o anumită reticență la nivel național, uh, Cred că cei doi raportori au făcut o treabă excelentă, doresc să-i felicit și rare ori am auzit atât de bune, atât de multe bune propuneri, atât din partea colegii doamna Ferrara, cât și din partea colegului de la Envi. Eu am să vin cu câteva propuneri pentru a îmbunătăți aceste inițiative am câteva observații pe care le voi trimite și în scris, referitor la Franța, de pildă. Am citit că anumite state, printre care țara mea Franța, au exclus din uh, câmpul de aplicare al directivei materiale uh, materialele rezultante în urma tratării apelor menajere. Aș cere mai multe explicații pentru că, din punctul meu de vedere, e destul de greu de înțeles această excludere. Mulțumesc și pentru ultima observație. Prin urmare, s-a uh, epuizat ordinea de zi pentru uh, seara noastră, pentru această seară. Îi urez atelierului care urmează mult succes și încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Vă mulțumesc și o seară plăcută! So, dear speakers, dear colleagues. Dragi vorbitori, dragi colegi, dragi participanți, e o adevărată plăcere să vă urez bun venit la acest atelier referitor la directiva privind medierea care a fost organizat la solicitarea jurii. Medierea poate oferi o soluționare a disputelor eficientă, atât din punct de vedere al costului cât și al timpului, prin intermediul unor procese adaptate nevoilor părților. Directiva privind medierea a fost prima măsură care a încurajat uh, medierea în disputele civile și comerciale. Însă, în urma adoptării acesteia, uh, s-au realizat, realizat eforturi suplimentare la nivelul Uniunii, inclusiv Directiva 2013-11 privind um, soluționarea alternativă a disputelor și regulamentul 524 din 2013 privind soluționarea disputelor online. Înainte de a da cuvântul primului vorbitor din această seară, aș dori de asemenea să urez un călduros bun venit reprezentanților Consiliului Notarilor din Uniunea Europeană și societății de drept care sunt astăzi alături de noi și care sunt atât de interesați de activitatea noastră. fără întârzieri. Aș dori să dau cuvântul domnului York Haider de la Digi Justice pentru a prezenta principalele aspecte ale raportului Comisiei privind punerea în aplicare a directivei privind medierea. Domnule Hoibach, aveți 15 minute pentru prezentare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult că ați invitat Comisia să-și prezinte acest raport. Am să încerc să fiu cât se poate de succint și să mă concentrez asupra acelor aspecte principale, pornesc de la premisa că marea majoritatea dumneavoastră a citit deja propunerea Comisiei care au fost sursele eh, noastre trei am eh, desfășurat un studiu privind punerea în aplicare a directivei 2013 am actualizat aceste rezultate în 2016, am purtat de asemenea o discuție de o zi cu rețeaua judiciară europeană privind um, chestiunile eh, juridice și civile, le-am discutat cu statele membre, după care am uh, purtat la finele anului trecut o consultare, am cerut publicului general și actorilor implicați să ne trimită observațiile lor uh, privind uh, punerea în aplicare a directivei și aspectele care le trezeau interesul. Raportul Comisiei a ajuns la concluzia că, în principiu, directiva a adus plus valoare la nivel european, sporind conștientizarea în rândul uh, legiuitorilor naționali privind avantajele pe care le oferă directiva privind medierea. Prin urmare, a avut un impact considerabil asupra legislației unor state membre. Impactul însă diferă în funcție de existența unor uh, sisteme prealabile de mediere. În 2008 uh, exista deja un uh, sistem de mediere în anumite state membre. Prin urmare, noua directivă nu a adus decât modificări minore. În nouă state membre, uh, existau norme uh, risipite, răsfirate, am spune, uh, acolo adoptarea directivei a dus la introducerea unor modificări semnificative în legislația în vigoare. Patru state membre au adoptat pentru prima dată mediere și, bineînțeles, în aceste state membre s-a înregistrat impactul cel mai considerabil uh, privind medierea. Raportul ajunge de asemenea la concluzia că uh, au putut fi identificate o serie de dificultăți în ceea ce privește funcționarea sistemelor naționale de mediere. Aceste probleme țin mai degrabă de lipsa unei culturi a medierii în statele membre, ajungă ajungând până la lipsa, informa, lipsa, sufi, lipsa unor informații suficiente privind gestionarea cauzelor transfrontaliere sau lipsa unui sistem de verificare a calității pentru mediatori. Raportul se concentrează asupra unor aspecte punctuale, asupra unor articole punctuale din directivă și aici aș dori să mă concentrez asupra unor elemente care, după părerea mea, sunt cele mai importante și care cred, de asemenea, că vor face obiectul discuțiilor ulterioare. În primul rând, domeniul de aplicare al directivei și faptul că marea majoritatea statelor membre au pus în aplicare directiva și pentru cazuri interne, fără a fi nevoie. Doar trei state membre au limitat transpunerea la cazurile transfrontaliere. Este, bineînțeles, un lucru pe care Comisia îl salută, pentru că uh, numărul cazurilor interne depășește cu mult numărul cazurilor transfrontaliere. Cel de-al doilea aspect pe care aș dori să-l aduc în discuție se referă la standardele de calitate pentru mediere. Aici, îndeosebi în cadrul consultărilor publice, am uh, constatat că părerile erau împărțite în ceea ce privește introducerea unor standarde de calitate la nivel european. Am putea considera acest punct ca fiind, uh, într-o anumită măsură, controversat. Răspunsurile la consultări și întâlnirile în cadrul rețelei uh, au arătat că statele membre au reticențe când vine vorba de introducerea unor standarde la nivel european. Concluzia raportului, prin urmare, este că o posibilă soluție ar putea să fie finanțarea europeană pentru elaborarea unor uh, prevederi care să guverneze serviciile de mediere finanța- uh, promovate de actorii implicați în temeiul legislației existente. Din, prin urmare, dincolo de faptul că acest efort ar trebui să fie unul uh, desfășurat de actorii de pe piață, această finanțare ar putea fi totuși considerată ca fi necesară și adecvată pentru sprijinul legislației și politicilor europene ale Uniunii. Un alt aspect, de asemenea, destul de controversat, încă o dată bazându-ne pe răspunsurile primite la consultarea publică și în urma discuțiilor pe care le-am portat cu statele membre, e vorba de mediere cu caracter obligatoriu. Anumiți actori au afirmat că lipsa un, unui caracter obligatoriu pentru mediere Um, reprezintă un obstacol în a recurge la mediere. Alții afirmă că medierea trebuie să aibă doar un caracter voluntar, doar așa poate fi eficace. Încă o dată, poziția statelor membre la întâlnirea pe care am purtat-o în cadrul rețelei judiciare a arătat că statele membre ar fi foarte reticente dacă ar fi să introducă modificări dincolo de cele deja stipulate de directivă în acest sens. Concluzia comisiei este așadar că formularea articolului 5, alineatul 2, care prevede că este o chestiune ce ține de legislația națională, așadar formularea poate fi considerată ca fiind adecvată. Comisia reamintește faptul că medierea cu caracter obligatoriu poate avea un efect negativ în uh, ceea ce privește o cale de atac în uh, instanță, lucru consimțit în articolul 47 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Aș dori în continuare să vorbesc despre executarea acordurilor în urma medierii. Aici consultarea publică a arătat că majoritatea actorilor implicați consideră că executarea concluziilor procedurilor de mediere este una eficace. Problemele apar doar rare ori. Prin urmare, este foarte probabil ca părțile să respecte acordul la care s-a ajuns în urma procedurii de mediere. În ceea ce privește executarea concluziei medierii, indiferent de atitudinea părților, Comisia consideră că cele mai bune practici ar trebui să permită uneia din părți să ceară executarea acordului, chiar și fără consimțământul explicit al celelalte părți. Aș dori acum să ajung la concluzia generală a raportului Comisiei. Bazându-ne pe informațiile disponibile, pe care le-am amintit deja, se pare că punerea în aplicare a directivei a avut un impact considerabil asupra legislației multor state membre. Dincolo de stabilirea unor criterii cheie pentru medierea disputelor transfrontaliere, directiva a încurajat folosirea medierii și în uh, interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Multe state membre au extins domeniul de aplicare al măsurilor, incluzând cazurile naționale. Prin urmare, directiva aduce plus valoare la nivel european, sporind uh, așadar vizibilitatea acestei posibilități a medierii. Impactul variază, după cum vă spuneam, în funcție de sistemele existente deja la nivel național. Și după cum menționam, dar am să repet încă o dată, în concluziile finale, problemele ce țin de funcționarea sistemelor de mediere țin adesea de sistemul preliminar existent în statele membre și de lipsa unui sistem de verificare a calității adecvat. La ora actuală, Comisia conchide că nu e nevoie să se facă modificări la adresa directivei existente, însă atât Comisia cât și statele membre ar trebui și pot contribui la îmbunătățirea ulterioară a funcționării acestei directive. Acolo unde e nevoie și corespunzător, statele membre pot uh, încuraja folosirea medierii prin diferite căi și mijloace prevăzute în directivă. Îndeoseb, eforturi ar trebui realizate la nivel național pentru a spori numărul cazurilor în care tribunalele, instanțele invită părțile să recurgă la mediere pentru a soluționa disputa. Comisia include de asemenea exemple de bune practici părțile trebuie să ceară, trebuie să precizeze în instanță dacă s-a încercat deja recurgerea la mediere, mai ales în ceea ce privește dreptul familiei. De asemenea, trebuie inclusă obligația pentru instanțe de a lua în calcul medierea în orice etapă a procedurilor uh, prevăzute. Este mult mai simplu să se recurgă la mediere, mai degrabă decât uh, să se ajungă în instanță. De asemenea, trebuie să se asigure executarea acordului ajuns la mediere fără a fi nevoie ca ambele părți să-și dea consimțământul. Consim Comisia va continua să financeze procesele uh, și procedurile de consultare legate de mediere prin programul aferent. Vom uh, oferi de asemenea sprijin pentru elaborarea unui uh, sistem de calitate la nivel european. În continuare, Comisia va continua să consulte rețeaua judiciară europeană pentru a promova uh, Ulterior, folosirea medierii, de pildă, pentru crearea unei baze de date mult mai solide privind folosirea medierii și pentru a spori conștientizarea de către public, mai ales în ceea ce privește informațiile disponibile pe portalul european e-justice. Cred că v-am oferit o perspectivă de ansamblu destul de bună a raportului nostru și sper că putem să uh, ne bazăm pe această perspectivă discuția noastră. Mulțumesc pentru atenție. Bun, acum am să dau cuvântul domnului profesor Giuseppe De Palo, profesor de, de drept ADR la Mitchell Hamline Law School, care se va referi la relația dintre mediere și procedurile în instanță și modul de a ajunge la o soluție echilibrată. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația de a prezenta raportul pe care l-am pregătit cu domnul Dorso pentru astăzi și am să încep cu o scuză pentru că avem o greșeală în titlu. Deci e vorba de relația echilibrată între mediere și uh, procedurile judiciare adoptarea directivei privind medierea reprezintă un reper important pentru că, practic, schimbă dezbaterea publică și, fără îndoială, că obiectivele uh, reale ale directivei încă sunt departe de a fi fost atinse. Dar, din ce în ce mai multe companii folosesc medierea și uh, la 8 ani și jumătate după adoptarea directivei, vedem în statistici că sunt uh, mai puține uh, mai puțin de 1% din cauze se bazează pe mediere. 99% merg în fața instanței, deci 1% este un procent foarte mic și vedem de aici că uh, reglementările existente legate de mediere nu sunt suficiente. Comisia are dreptate elementul capabil de a crește numărul medierilor este cuprins în directivă și mă refer la articolul 5.2 pe care îl vedeți acum citat pe ecran. Legislația națională Uh, poate să prevadă aplicarea medierii dacă se respectă dreptul accesului la justiție. Și uh, multe dintre litigii trebuie să treacă întâi și întâi printr-o primă fază de mediere. Acum șase ani, CEJ clarifica cum se face compatibilă uh, cerința de mediere cu accesul la justiție. Pentru că medierea trebuie să fie accesibilă și uh, puțin costisitoare. Mai spunea instanța că eforturile de mediere nu că pot fi, ci trebuie să fie impuse Astăzi, din ce în ce mai multe state cer unele eforturi în acest sens, înainte de a începe un litigiu în instanță. Și chiar se recomandă introducerea unei proceduri obligatorii preliminare în instanțe, unde să se evalueze dacă se poate soluționa problema pe baza medierii. Această recomandare ar trebui sprijinită pentru că face clară distinția între obligațiile părților de a se întâlni cu mediatorul măcar o dată, perfect legitimă cerința aceasta, și obligația de a soluționa disputa, ceea ce ar reprezenta o monstruozitate de natură juridică. Comisia mai clarifică că evaluarea aceasta, dacă poate să rezolve medierea o, o anumită cauză, este făcută de părți și mediator în procesul de mediere, nu într-un context generic, separat. Adică nu printr-o sesiune de informare care eu știu eventual să fie urmată de mediere. Filtrul acesta prin intermediul medierei reprezintă o soluție inteligentă care balansează două elemente. Ehm, părțile pot decide dacă doresc să facă apel la mediere ca să soluționeze disputa și, în al doilea rând, se promovează eforturile de mediere. Acum trebuie văzut dacă medierea aceasta este considerată ca o, o măsură de concurență în domeniul juridic. Acum 5 ani, asociațiile juriștilor protestau împotriva introducerii medierii și se cerea legiuitorului italian să se acum se cere legiuitorului italian, îmi cer scuze, să extindă spectrul procedurilor de mediere și medierea este practicată pe scară mult mai amplă. Dar mm, Italia nu a fost singura țară unde juriștii întâi s-au opus ferm medierii. Și ajungem așa la problema lipsei unei culturi a medierii, pentru că mulți argumentează că motivul pentru care nu se utilizează suficient medierea este că oamenii nu știu despre ea și este nevoie de investiții mai multe în conștientizarea, în promovarea medierii. Adevărat că trebuie promovată medierea litigiilor și egalitatea în, în, între proceduri, dar măsurile de educație, de, de conștientizare nu sunt suficiente. De fapt, medierea sau nemedierea unei, unui litigiu are niște implicații publice, nu doar private. Numai 24% din toate costurile legate de serviciul de justiție civilă în Spania sunt legate de um, proceduri în instanță care duc la cheltuieli iraționale. Deci trebuie să se impună cerința unei raționalizări acestor costuri judiciare. Cred că trebuie să ne uităm la statele care au mai multe cazuri de mediere în zilele noastre. Medierile voluntare reprezintă în Italia doar 8,3%, dar, în schimb, această țară are 81,6% Uh, cauze <clears throat> care se bazează pe mediere impusă prin lege. Și practica medierii, de fapt, rezidă în legislația uh, eficientă. Se pare că UE are două opțiuni pentru a promova medierea și pentru a ajunge la această relație echilibrată între litigiu în instanță și mediere. În primul rând, modificarea articolului 5.2 din directivă și v-am dat un exemplu pe ecran. În anumite cauze, părțile trebuie să fie obligate să participe la etapa de mediere și vor continua cu medierea numai dacă aleg ele să facă așa. Deci ce voluntară medierea și astfel se garantează accesul la justiție și și justețea medierii propriu-zise. A doua opțiune, să crească toate statele membre ă, sau să intensifice aplicarea articolului 5.2. Pentru că după 10 ani vedem că obiectivele acestui act legislativ nu au fost atinse. În decembrie 2014 erau uh, considerate impresionante rezultatele studiului uh, în ceea ce privește costurile medii în raportul mediere litigii. și arată studiile că se pot economisi miliarde de euro și foarte multe zile de proceduri în instanță dacă se face mai mult apel la mediere. Consensul pare să arate că potențialul este extraordinar de mare și este nevoie ca statele membre și UE să respecte recomandările studiului. Și poate că chiar în acest for UE va putea pe viitor să inventarieze beneficiile medierii. Există și o echipă de experți internaționali, cărora le mulțumim pentru sprijin și pe care îi vedeți pe ecran. Președintele intervine fără microfon. We will now continue with... Bun, acum continuăm cu intervenția domnului uh, Geoffrey Voss, cancelarul în, alții, în alte curți care se va axa pe relația de principiu între justiția formală și informală, ceea ce face obiectul unui proiect uh, între ELI și NCJ lansat în februarie 2016. And if I um, collapse in a heap on the floor, I hope you will uh, forgive me for that. It's not deliberate. Uh, the joint project Proiectul acesta comun despre care vreau să vă vorbesc în această după-amiază a fost stabilit între rețeaua europeană a Consiliilor Judiciare și Institutul European de Drept. Și ia în discuție unele preocupări de natură juridică, judiciară, legate de ceea ce putem descrie ca fiind creșterea exponențială a formelor diferite de soluționare a litigiilor de-a lungul anilor. Din punct de vedere judiciar, ne-au interesat trei rezultate principale care ar putea să fie generate de proiect. Beneficia, benef, în beneficiul nivelului juridic, dar și uh, de politici în ceea ce privește atitudinea pe care ar trebui să o adopte instanțele și judecătorii în contextul ADR, bazarea pe orientări, pe orientări legate de procedurile care trebuie adoptate atunci când se uh, transmite sau se, se transmite dosarul de către instanță în procedura ADR, astfel încât să se elimine sau măcar să se reducă eforturile în instanță. Un alt rezultat ar fi o posibilă armonizare a bunelor practici europene în cauzele care sunt transmise instanțelor. Deci, să se ia în calcul aceleași orientări care să fie, care să aibă care, obiectiv reducerea um, eforturilor și dezechilibrelor. Și un alt rezultat se poate referi la cel mai bun model european care s-ar aplica pentru accesul coerent la procedurile de soluționare a litigiilor în ceea ce privește diversele tipuri de litigii. Nu o să mă refer foarte mult la acest lucru, dar este extrem de important pentru că acolo unde sunt procese disponibile de soluționare a litigiilor, trebuie să știe serviciile consumatorilor unde găsesc respectivele instrumente de soluționare a litigiilor și cum pot avea acces la ele. S-a lucrat mult asupra uh, stabilirii procedurilor judiciare de bune practici în legătură cu ADR, dar nu și în sens invers. consumatorii, întreprinderile mici, eh, părțile implicate în litigii, nu sunt întotdeauna încurajate să accepte soluții de mediere sau uh, de tip ADR. Și ar trebui să se stimuleze utilizarea ADR în general, dar cei care fac apel la aceste soluții trebuie să știe și care sunt riscurile implicate. Și am să folosesc restul timpului alocat ca să identific șapte riscuri specifice pe care noi le considerăm posibile din cauza prevalenței ADR și medierii. În primul rând, riscul ca persoanei respective să îi se nege o decizie judiciară. Și sunt o serie de situații în care uh, entități de stat sau uh, instanțe promovează ADR și cetățenii consideră că sunt cumva siliți să își rezolve singur litigiul Directiva spune clar că părțile trebuie să fie informate și nu e întotdeauna așa, ceea ce înseamnă că mesajul uneori nu este corect transmis sau corect înțeles. Uh, și de asta ar trebui să fie responsabili judecătorii sau autoritățile ADR. faptul că unele instanțe încearcă să-și reducă povara administrativă, duce la punerea în pericol a unor garanții. Și al doilea risc pe care le evaluăm în proiectul nostru este faptul că persoanele își vor rezolva uh, conflictul fără a face apel la uh, consultanță juridică independentă. Este obligatoriu însă pentru orice tip de litigiu să existe astfel de consultanță și sunt multe motive pentru care părțile e posibil să nu dorească consultanța aceasta. S-ar putea să facă o, să ia o decizie rațională de limitarea costurilor. Și, de fapt, procesele moderne online de soluționare a litigiilor sunt gândite în mod deliberat să excludă reprezentanții juridici din procesul acesta. Și acest lucru reprezintă un risc foarte grav, pentru că multe persoane s-ar putea să uh, fie de acord cu o soluție care, de fapt, să nu se ridice la nivelul corect. Și de multe ori este considerată urgentă soluționarea litigiilor din motive incorrecte. Cei care desfășoară procesele ADR, fie că sunt instanțe, fie că sunt alte autorități, trebuie să înțeleagă foarte bine că părțile trebuie să își cunoască drepturile legale și să înțeleagă că aplicarea acestei proceduri nu înseamnă tergiversarea aplicării obligațiilor legale. Al treilea risc pe care pot să-l menționez este riscul ca factorii decizionali din aceste implicați în aceste procese să nu fie de fapt competenți. În al patrulea rând, riscul ca părțile individuale, neînțelegând foarte bine care sunt metodele disponibile pentru soluționarea litigilor, cum spuneam mai devreme, sunt expuse unor riscuri Uh, dacă, de exemplu, sunt într-un litigiu cu o companie de utilități sau de servicii sau alte persoane care se bucură în multe state de un proces uh, specific de um, arbitraj. De multe ori se întâmplă aceste lucruri, de exemplu în cazul eBay care afirmă că uh, soluționează mai multe litigi așa decât în instanțe. De asemenea, riscul ca medierea sau alte opțiuni ADR să nu fie utilizate suficient. Spunea reprezentantul comisiei și domnul profesor De Palo spuneau despre acest lucru. Și în final, un risc foarte important și subevaluat de multe ori este cel de abuz de putere în cazul entităților mari, comerciale sau guvernamentale, față de consumatori. Riscul acesta de abuz este enorm. Este foarte dificil să-l evaluăm și uneori este important să se soluționeze aceste litigii. Dacă încerci să evaluezi riscurile acestea pe care le-am identificat uh, și se iau în calcul bunele practici care sper eu să ducă la o mai bună utilizare a medierii, putem să sperăm că pe viitor se vor aplica corect aceste prevederi. Felix Stefek, lecturer at the University of Cambridge, will focus on the application of the... Vă mulțumesc frumos. și Acum domnul Stefek, profesor la Universitatea Cambridge, care ne va vorbi despre punerea în aplicare a directivei privind disputele, eh, soluționarea alternativă a litigilor și modalități în care putem îmbunătăți cadrul legal actual. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat că m-ați invitat astăzi aici. Aș vrea să fac trei observații de la bun început. În primul rând, am să subliniez progresele um, înregistrate, dar și lipsurile din directivele despre care vorbim astăzi aici. Cele trei directive. Apoi, faptul că avem nevoie de o abordare coerentă bazată pe principii pentru rezolvarea litigiilor și, în al treilea rând, mă voi referi la modalități prin care putem merge înainte și aici voi sugera trei posibilități. În primul rând, în ceea ce privește progresele înregistrate și lipsurile, dacă luăm în calcul formele specifice de rezolvare alternativă, Directiva, într-adevăr, a îmbunătățit calitatea acestor mecanisme de rezolvare alternativă a litigiilor, însă medierea nu cade în domeniul de aplicare al directivelor. Directiva ADR, respectiv directiva ODR, abordează problema în termen foarte general. Nu există în momentul acesta un instrument specific pentru consiliere, pentru rezolvare a, a litigiilor, pentru evaluare neutră, pentru arbitraj și alte modalități de soluționare alternativă. De aici trag concluzia că în acest moment cetățenii europeni nu au la dispoziție o gamă foarte variată uh, um, egale din punct de vedere calitativ. Apoi, relația dintre diferite forme de ADR. Ca să vă dau un exemplu, statele membre au dezvoltat mai multe reguli în ceea ce privește confidențialitatea și în ceea ce privește relația dintre mecanismele ADR și costurile și curțile implicate. Sunt mai multe posibilități. Cetățeanul poate să solicite întâi consiliere și apoi să ajungă în instanță dar de obicei asta nu se întâmplă. De obicei cetățenii au prejudecăți în ceea ce privește prima opțiune aleasă, știind că ulterior e mult mai greu să schimbe opțiunea aleasă. Principiile de care e nevoie pentru reglementare În acest moment nu există o abordare bazată pe principii pentru un regulament privind soluționarea litigiilor. E nevoie de o abordare sistematică și coerentă. Trebuie să vedem care este relația în interiorul formelor de soluționare a litigiilor și alte situații transfrontaliere. Haideți să facem un test foarte simplu. V-aș pune următoarea întrebare. Oare există în țările dumneavoastră de origine o abordare bazată pe principii? Cu alte cuvinte, atunci când pot alege dintre mai multe opțiuni, arbitraj, mediere, dumneavoastră sau cealaltă pare, parte, știți exact cine suportă costurile? Sugestia mea este că, de fapt, această abordare nu există. Și dat fiind și raportul european, aș spune că există un deficit de informație care să sprijine cetățeanul în alegerea mecanismului potrivit. Nu e vorba de deficiențe în legislația ce guvernează medierea, ci e vorba de legislație incoerentă privind toate mecanismele alternative. Cum ar trebui să arate o astfel de abordare? În primul rând, trebuie să existe un cadru de referință funcțional. Și nu mă refer aici la detalii foarte tehnice, ci mai degrabă mă refer la informații legate de efectele mecanismelor alternative în viața reală. Trebuie să vedem ce se întâmplă de la caz la caz, dacă e nevoie de abordare, de consimțământul celor două părți. Și trebuie să vedem ce etapă din proces controlează întregul proces. De exemplu, alegere neutră, acolo unde părțile aleg neutru în funcție de un intermediar. Al doilea lucru, în ceea ce privește abordarea bazată pe principii, este alegerea politice. În general, documentul la care se face referire este Cartea, Carta Drepturilor Fundamentale. Aici, în preambul, sunt scrise următoarele. Individul se află în centrul tuturor activităților. În al treilea rând, avem și principiile care reglementează rezolvarea litigiilor. Aceste principii ar trebui să acopere toate formele de rezolvare a litigiilor, precum și relațiile dintre ele. Alături de alți 16 colegi de la agenții internaționale, am avut plăcerea să lucrez la ghidul pentru litigi rezolvarea alternativă a litigiilor. Acolo scrie în felul următor, cu cât părțile implicate controlează mai puțin alegerea neutră, cu atât mai mult rezultatul asigură calificarea neutră. Principiul reflectă faptul că nevoia de a proteja autonomia și interesele părților crește odată cu influențarea neutră. dat fiind cadrul pe care tocmai l-am introdus și caracteristicile relațiilor dintre diferitele mecanisme de rezolvare. Cum se traduce asta în pași concreți pe care îi putem face? În primul rând, aș sugera că e nevoie de instrumente mult mai specifice pentru ADR. E vorba de o abordare dezechilibrată în acest moment, mai ales în ceea ce privește forme specifice de rezolvare alternativă a litigiilor. De exemplu, Există proceduri tip ombudsman sau avize ale experților pentru litigi în domeniul afacerilor. La nivelul statelor membre e nevoie de redactarea unor coduri de procedură. În al doilea rând, ar fi nevoie și de niște instrumente care să regleze relația între diferite forme de rezolvare a litigiilor. În primul rând, instrumentele orizontale ar putea să se concentreze numai pe tipul de relație și o altă abordare care să integreze analiza relațiilor în instrumente specifice. Un astfel de instrument ar putea să acopere mai multe principii în forme specifice, de la o formă specifică la altul, la alta, precum și cazul transfrontaliere. O astfel de abordare ar putea să aibă la bază cadrul funcțional de referință pe care l-am menționat și principiile de care v-am vorbit. Cred că ar fi o inițiativă remarcabilă și o îmbunătățire de care avem nevoie. Vă mulțumesc. Thank you very much uh, for your intervention, Dr. Stefek. I would now like to open the discussion. Domnul președinte, deschid acum discuția asupra chestiunilor prezentate și invit pe membrii comisiei noastre să le pune întrebări vorbitorilor. Domnul Pinto deja ne-a spus că vrea să ia cuvântul. Nu știu dacă vreau neapărat să pun o întrebare, dar am câteva observații asupra procesului de mediere. În mai multe țări există politici de mediere. Aș începe cu o întrebare. De ce medierea? De ce medierea și nu justiția tradițională din curți de justiție. Medierea este mai rapidă, este mai puțin formală și mai aproape de cetățeni și în același timp o soluție mai ieftină. Și atunci aș mai pune o întrebare. Atunci, de ce nu reformăm pur și simplu justiția și să facem și procesul judiciar din curți la fel. Mai ieftin, mai simplu, mai aproape de cetățean. De ce să dublăm pur și simplu când putem să revizuim cu totul activitatea curților judecătorești? Cred că aici e o dublă pierdere. Pierdem și bani și pierdem și timp. Pentru că cei care sunt implicați într-un litigiu au nevoie de un organism suveran care să soluționeze litigiul și cetățenii se adresează statului care prin organismul adecvat, respectiv curțile judecătorești, rezolvă litigiul respectiv. Când oamenii ajung la tribunal, asta înseamnă că practic au epuizat alte căi de soluționare, inclusiv medierea. Cred că avantajele medierii sunt uh, doar în aparență avantaje. De fapt, e vorba de dezavantaje. În mediere, reprezentantul e departe de părțile implicate, în timp ce în fața judecătorului apar părțile implicate. Așa cum s-a și spus aici, și nici măcar nu ne dăm seama cât de valoros e acest lucru să apar personal în fața judecătorului. Ceea ce la mediere nu se întâmplă. Judecătorul nu e regele Solomon care decide în chestiuni de viață și de moarte, pe căi supranaturale. Cazul care ajunge la o cută judecătorească reprezintă un proces formal și formalitatea este cea care dă garanții cetățeanului și ferește cetățenii de hotărâri arbitrare. E ceva ce se întâmplă încă din secolul 19. Această formalizare excesivă previne, de fapt, deciziile arbitrare. Deci eu nu înțeleg exact de ce statul ar promova aceste metode alternative de rezolvare a litigiilor, pentru că, de fapt, ar face-o în dauna sa. Statul e cel care, avea de, care ar avea de pierdut. Practic, statul ia puterea încredințată curților judecătorești și o pune pe seama agențiilor și organismelor internaționale de mediere. Deci statul are de pierdut atunci când recurge la mediatori. Mediatorii sunt plătiți de părțile implicate și nu ar trebui să se întâmple așa. Costurile ar trebui să fie publice, pentru că nimeni nu poate să asigure actul de justiție dacă a fost plătit uh, de părțile implicate. Costurile trebuie să fie acoperite din bugetul public. Justiția este o dimensiune esențială a statului și este singura modalitate prin care putem asigura pacea în societate, care până la urmă e obiectivul final al justiției. Atunci când părțile apar în fața unui judecător, atunci partea mai puternică din punct de vedere economic are mai multă putere în general decât cealaltă parte implicată. Și acest lucru rămâne valabil și în cazul medierii. Într-o curte judecătorească există mai mult echilibru și condiții mai echitabile în cele două părți, în mod real. Deci nu știu de ce avea statul să promoveze aceste mecanisme alternative în detrimentul propriilor instrumente de furnizare a actului de justiție. Am să folosesc o imagine pe care o folosesc des în dezbaterile din țara mea în ceea ce privește justiția. Dacă un cetățean, în timpul Revoluției franceze, ar fi venit la Bruxelles, în zilele noastre ar fi absolut uimit de schimbările care au survenit între timp, ar fi uimit de felul în care se îmbracă femeile, de ceea ce putem face cu internetul, cu telefoanele, cu mașinile din ziua de azi. Și pentru el ar fi o lume absolut demonică pe care nu ar putea să o înțeleagă pentru că n-ar fi prevăzut-o niciodată. Dar dacă un cetățean din Franța a celor vremuri ar ajunge în tribunal în zilele noastre, el ar putea să înțeleagă ce se întâmplă acolo, pentru că aici nu s-a schimbat nimic. Sistemul european de justiție a rămas neschimbat încă de atunci. Ceea ce se întâmplă în curțile judecătorești a rămas uh, neschimbat. Actorii implicați sunt aceiași, până și hainele pe care le poartă sunt aceleași. Ceea ce spun este la fel. Deci, practic, trebuie pur și simplu să reformăm curțile judecătoare și activitatea lor, în loc să creăm aceste false instrumente alternative. Uh, aș vrea ca lumea să nu se păcălească și să creadă că medierea este viitorul. Obligația statului este să fonizeze actul de justiție și pentru asta este nevoie de reformarea curților judecătorești. Și mă refer aici la proces și la activitățile specifice. Ele trebuie reformate pentru ca justiția să se adapteze realităților din zilele noastre. Mulțumesc! Uh, so thank you so much, dear colleague. And now... Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Și acum îl invit pe domnul președinte al grupului de lucru pentru mediere de la Consiliu să facă o scurtă prezentare a proiectului lor în ceea ce privește medierea. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie înainte de toate să felicit Comisia Europeană pentru raportul său referitor la aplicarea privind anumite aspecte privind medierea în uh, cazurile civile și comerciale s-a marcat deja drumul de urmat în viitor. Am luat notă de faptul că Comisia nu prevede în viitorul apropiat să revizuiască directiva și că va prefera să sprijine în mod financiar proiectele destinate medierii prin intermediul programului său de justiție. Cei 40.000 de notari din Europa și entitatea care îi reprezintă Consiliul Notarilor Europeni a înțeles acest apel și se va implica pentru dezvoltarea medierii în Europa. În numeroase țări din Europa, un notar poate acționa ca mediator. Își uh, îndeplinește în acest fel rolul social și de funcționar public, anume auxiliar al justiției, intervenind în medierea între persoane private. În acest fel, notarul joacă un rol important în procesul de mediere din multe state membre. Aceste competențe sunt variate, dreptul familiei, dreptul uh, de succesiune, dreptul imobiliar, dreptul uh, de succesiune și așa mai departe. În acest fel, uh, conflictele pot fi rezolvate cu costuri scăzute, iar experiența profesională a notarilor sporește încredere în aceștia. Consiliul uh, Euro- uh, European al Notarilor și-a luat un angajament față de medierea în Europa. Iată de ce dorim să profităm uh, de oportunitățile de finanțare propuse de Comisia Europeană pentru a atinge următoarele obiective. Pe de o parte, crearea unui cadru comun pentru practica medierii notariale în Europa, iar pe de altă parte, introducerea unei rețele europene a notarilor mediatori, care ne va permite cooperarea mai eficace la nivel european. Introducerea notarilor mediatori europeni este un lucru evident, mai ales dacă analizăm caracterul transfrontalier al multor cazuri, de pildă în cazul succesiunilor. O asemenea rețea ar permite uh, facilitarea cooperării notarilor în Europa, creând instrumente specifice puse la dispoziția acestora. Din această perspectivă lucrăm uh, asupra unui ghid pentru medierea transfrontalieră care va aborda terminologia, de pildă, specifică a anumitor clauze standard. Profit de această ocazie pentru a afirma că notarii în Europa dovedesc un angajament clar față de mediere deja de peste 10 ani și a luat angajamentul de a continua această muncă pe teren, atât la nivel național cât și la nivel european, pentru a ajunge la o cultură comună a medierii notariale, consolidată în uh, interiorul uh, notarilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Weidemann. Trecem la a doua parte a acestui atelier. Ne vom concentra asupra două aspecte. Pe de-o parte, recunoașterea acordurilor de mediere și aplicarea acestora în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, provocările um, în a oferi mediere la nivel online. Aș dori să-i cer profesorului José Luis Iglesias, profesor de drept privat internațional la Universitatea din Valencia, să ia cuvântul. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Cu acordul domnului președinte, aceste 10 minute de care dispun îmi permit să vă prezint un uh, rezumat succint al problemei dreptului internațional privat referitor la uh, medierea internațională, am putea ajunge la o serie de măsuri care ar putea fi introduse în această măsură, bineînțeles, menite să încurajeze și să îmbunătățească folosirea acestui instrument extrajudiciar de soluționare a disputelor. Am înțeles că disputa din, do- din directiva din 2008 privind medierea creează doar un cadru juridic minim uh, astfel încât în Uniunea Europeană nu există reguli comune referitoare la dreptul internațional privat eh, care să privească în mod specific acest sector, lucru care nu e în avantajul cetățenilor și nici nu facilitează atingerea unor obiective cu caracter omogen ale directivei. În ceea ce privește medierea contractuală, acordul, consimțământul, formalitățile sunt guvernate în principiu de legislația aplicată obligațiilor contractuale. E vorba de regulamentul 593 din 2008, intitulat Roma 1. În fond, însă, conținutul este guvernat de normele uh, legate de obiectul care face o, uh, de aspectul care face obiectul controversei. Ar putea să fie, de pildă, regulamentul 650 din 2012, dacă uh, cauza ține de succesiuni sau regulamentul 4 din 2009, dacă e vorba de uh, obligații ce țin de alimente. În ceea ce privește regulamentele existente, acestea sunt aplicabile acordului în funcție de materie cu condiția ca în statul membru de origine să aibă caracter executiv și să se concretizeze într-o rezoluție judiciară, un document public, cum se întâmplă de obicei, sau chiar o tranzacție judiciară. Cu toate acestea, aceste instrumente ale Uniunii Europene nu acoperă toate chestiunile civile și comerciale. Includ mecanisme de executare diferită și nu oferă întotdeauna un răspuns deplin la toate întrebările pe care ar putea să le ridice. Dincolo de aceste instrumente există norme naționale. Acestea sunt cele care vor trebui să fie aplicate. Acestea însă prezintă un cadru juridic fragmentat cu, cu soluții care variază de la stat la stat. Bineînțeles, rămâne deschisă problema acordurilor de mediere uh, private, măsuri care ar putea fi luate. Situația descrisă ridică diferite reforme posibile care ar putea fi puse în aplicare, în aplicare, începând cu o primă opțiune pe care Comisia deja a prezentat-o, unde deja a anticipat, și anume să pornim de la premisa că sistemul actual funcționează în mod corespunzător, iar prin urmare nu ar fi nevoie să se introducă nicio modificare, cel puțin pe termen scurt. Dincolo de această variantă, măsurile propuse pot fi evaluate și uh, puse în aplicare în mod individual sau combinate și ar fi următoarele. Bineînțeles, modificând uh, situația actuală, pentru că practica actuală arată că obiectivele dorite nu au fost atinse. Măsurile ar putea să ducă la crearea unui nou instrument legislativ, indiferent de natura acestea, directivă sau regulament. În ambele cazuri ar trebui să se creeze un cadru juridic specific de drept internațional privat pentru a stabili care este legislația aplicabilă acordurilor de mediere transfrontalieră. Dacă crearea unui instrument specific referitor la uh, mediere sau o serie de norme specifice privind mai multe acorduri um, ar fi considerată ca fiind uh, problematică, ar putea să se limiteze doar la domeniul de execuție în Uniunea Europeană. Problema ar putea fi abordată din mai multe puncte de vedere. De pildă, o reformă minimă, incluzând în regulamentele de recunoaștere a deciziilor de executare cel puțin a unei măsuri care să menționeze clar că cadrul juridic în vigoare se aplică și acestor acorduri, așa cum se întâmplă la ora actuală sau includerea unui nou capitol uh, referitor la executarea acordurilor de mediere în paralel cu capitolele deja existente în uh, ceea ce privește documentele publice și tranzacțiile judiciare. Un pas suplimentar ar fi crearea unui certificat european de mediere. Ar putea să se abordeze crearea unui certificat UE de mediere acest lucru s-ar alinia la o serie de instrumente deja în vigoare, precum regulamentul 605 din 2004, care se știe că uh, guvernează creditele neatacate sau regulamentul 750 din 2012 privind succesiunile mortis causa, care creează un drept de succesiune european, care uh, se aplică în toate statele membre fără a fi nevoie să se recurgă la o procedură cu caracter um, excepțional. Acest caracter, uh, acest certificat, bineînțeles, ar trebui să se vadă dacă ar avea caracter obligatoriu sau opțional și dacă acordurile ar fi încadrate de acest acord. Dincolo de acest certificat de mediere, s-ar putea crea un model comun pentru executarea directă a acordurilor. Ar putea sau ar trebui să fie, să aibă un domeniu de aplicare mult mai extins decât cel aplicat, cel acoperit la ora actuală de instrumentele existente reticența sau chiar uh, opoziția anumitor state membre la posibilitatea de a include acordurile private ar putea fi depășită dacă acel sistem uh, ar fi declarat opțional, precum certificatul european de succesiune. În acest fel s-ar crea un sistem dublu, un sistem general supus uh, omologării prealabile a certificatului de mediere de către o entitate europeană, statul acordului, și un sistem opțional care s-ar aplica acordurilor cu caracter privat și care ar îndeplini anumite condiții obiective care ar fi stipulate în noua legislație a Uniunii. Ca opțiune alternativă la cea anterioară, s-ar putea introduce cel puțin un certificat european de mediere limitat la doar anumite litigii, sau uh, vizând anumite părți sau categorii de părți, de pildă litigiile care afectează consumatorii sau IMM-urile. Punctul de cotitură reprezintă circularea uh, acelor acorduri care vizează documente private. S-ar putea modifica sistemul actual inspirându-ne din experiența Comisiei ONU pentru Dreptul Internațional. Acolo se, se pregătește un instrument referitor la acordurile internaționale derivate în urma concilierii. Se presupune că acest instrument va fi finalizat în primăvara anului 2017. Respectivul instrument e menit să asigure că acele acorduri de natură pur privată vor fi recunoscute și executate îndeplinind anumite condiții oferind în același timp uh, statului uh, solicitant anumite apărări pentru a preveni execuția, respectând cele prevăzute la, acord, la aliniatul 5 din, din acordul de la New York din 1958. Am putea să ne inspirăm de asemenea de la legislația 29 din 2013, articolul 9, aliniatul 4 din Portugalia, care permite ca un acord de mediere um, atins într-un alt stat membru să fie executat în Portugalia direct dacă litigiul este în materia disponibilă. Nu se opune ordinii publice portugheze, iar acordul are caracter executoriu conform statului membru de origine acest, acest ghid uh, un sitral uh, și acordurile pertinente, printre altele ordinea publică, ar face ca modelul european privind acordurile de mediere să se asemene cu cel existent pentru uh, acele acorduri la care se ajunge în afara Uniunii. Indiscutabil în acest fel s-ar trimite un mesaj uh, cheie referitor la mediere ca soluție rapidă și eficientă din punct de vedere economică uh, pentru soluționarea disputelor comerciale și private în Europa. Nu mai am timp pentru mai mult. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Thank you very much, professor, for your most interesting... Mulțumesc, domnule profesor, pentru această intervenție atât de interesantă. Nu, în ultimul rând, domnul uh, Hofer Donshot, uh, responsabil de servicii juridice în cadrul cabinetului uh, DAS Legal Services din țările de jos, ne va prezenta experiența dumnealui cu o platformă deosebită de soluționare online a litigelor pusă în aplicare în țările de jos. Domnule doctor Ferdonșot, aveți cuvântul 10 minute. Vă mulțumesc, stimată președinte, stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat personal să vă împărtășesc o parte din uh, experiențele noastre pentru uh, crearea și punerea în aplicare a unei platforme online de soluționare a disputelor. În urmă cu doi ani, cu ajutorul sprijinului, cu aj- uh, Ministerului de Justiție olandez, am creat o platformă care, la ora actuală, ajută cetățenii uh, din țările de jos să-și soluționeze divorțul. Rezultatele arată că oamenii analizează procesul de divorț, îl, îl, îi dau un calificativ de 7,5 din 10 folosind acest, această platformă, cheltuiesc mai puțin de 600 de euro pe cuplu pentru a trece uh, de procedura de divorț și e nevoie de aproape 3 luni în medie pentru a finaliza această procedură. Am analizat medierea ca un ansamblu de instrumente, nu ca un proces. Am creat o procedură pe internet care, care ține cont de aceste de instrumente. Iată câteva puncte importante de la care am pornit. Cred că cel mai bine e să vă arăt un pic cum arată platforma pentru a o înțelege mai bine. Pe, în țările de jos, uh, cetățenii pot intra pe internet. Bineînțeles, varianta, pagina de internet e în olandeză, dar avem și alte limbi disponibile. E vorba de un proces în șase pași. Se poate face un diagnostic inițial pe internet pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine care le sunt drepturile și în acest fel și noi le putem gestiona așteptările mai bine. Trebuie să răspundă la o serie de întrebări în cele din urmă vor ajunge în acest fel la informații juridice adaptate nevoilor specifice. Dacă hotărăsc să divorțeze și să divorțeze folosind această platformă, pot uh, să-și creeze un cont online folosind un cod pe care uh, ca, un cod care le-a fost furnizat de guvern. Aici uh, după aceea comunică informații referitor la numărul de copii și alte aspecte care sunt clasificate în cinci categorii în susul paginii. De asemenea, punem numeroase întrebări privind interesele acelor cetățeni pentru a înțelege mai bine nevoile lor și um, ce anume trebuie să protejăm în mod uh, specific, mai ales când vine vorba de copii. În continuare, le cerem uh, să ne comunice o parte din ideilor inițiale referitoare la acord uh, ca parte a planului de divorț. Așadar, se pun toate aceste întrebări atunci când uh, persoana respectivă a trecut prin tot acest chestionar, cealaltă parte va fi notificată că i-a venit rândul să răspundă la același chestionar. Odată ce ambele părți au completat chestionarul, tehnologia le permite lansarea unui dialog online. Putem, în acest fel, să le permitem să poartă un dialog uh, eficace. Avem instrumente de dialog integrate în josul paginii. Acest instrument de dialog pe care îl oferim este un editor de text uh, care le permite să lucreze în același timp, un pic ca și Google Docs, pe care cred că îl cunoașteți o parte dintre dumneavoastră. După cum vă aduceți aminte, în timpul chestionarului inițial le cerem uh, prime impresii și am creat un algoritm care ne permite să ajungem la, la un uh, tip de uh, blocuri de text care după aceea ne va fi de folos pentru a ajunge la textul unui acord. Putem în acest fel, de pildă, calcula mult mai ușor pensia alimentară. Am uh, creat o structură ușor de observat a acordurilor la care s-a ajuns. E un instrument de negociere la ora actuală. După cum știm cu toții însă, multe persoane au nevoie de mai mult ajutor pentru a ajunge la un acord și am integrat în această platformă medierea la cerere. Există un buton, mediere, iar dacă persoanele simt că mm, s-au blocat sau au nevoie pur și simplu de sprijin din afară pentru a ajunge uh, mai repede la interesul comun sau pentru a uh, beneficia de o mediere mult mai eficace, pot apăsa pe acest buton, iar în momentul în care apasă pe acel buton, le prezentăm trei mediatori certificați pentru procesele online. Uh, părțile pot uh, specifica două părți. Întotdeauna va exista o preferință care se suprapune, un mediator care li se va alătura. Acesta li se va alătura pe această platformă. E vorba așadar de mediere online iar medierile online pot lua forma unui chat online sau pot fi, de pildă, sub formă de videoconferință. Știm din experiență practică că mulți mediatori preferă și mediere uh, offline la o masă rotundă, în timp ce se poartă această mediere offline, vor avea laptopul alături de ei deschis și vor monitoriza toate acordurile la care s-a ajuns în sistem. Prin urmare, sistemul este cel care conține acordul central eh, și acolo se păstrează tot schimbul de uh, informații. Am integrat de asemenea și adjudecare la cerere. Atunci când persoanele, în urma medierii, nu au ajuns la un acord, pot cere ca cineva să ajute să ajungă la o, o decizie. Și funcționează cam în același fel. Uh, un adjudicator se va alătura platformei, va folosi, va organiza audiere online folosind aceleași instrumente. De asemenea, se pot organiza um, audieri offline în același fel. În același, în, prin urmare, persoanele care recurg la această platformă pot ajunge la un plan uh, complet de separare. also have uh, mentioned, we also have built in... Și am inclus și o, un mediator specializat în dreptul familiei <clears throat> care verifică întotdeauna legitimitatea procesului și se asigură că părțile sunt corect informate și au decizii în cunoștință de cauză și li se protejează corect interesele. Nu renunță la prea mult sau nu există elemente de injustețe. Până acum, în țările de jos, am ajutat cam 5% dintre cuplurile care au divorțat în ultimele 18 luni și asta înseamnă cam 3500 uh, de oameni uh, utilizatori de platformă. După procesul acesta, uh, persoanele fac o evaluare a platformei și nota medie este de 7,5, ceea ce cred că reprezintă un număr destul de mare, având în vedere că e vorba de o experiență negativă, divorțul. Deci, la șase luni după procedura aceasta, uh, se transmite un chestionar utilizatorilor platformei și aceasta este nota acordată, medie, 7,5. Uneori nu se ajunge la un acord și atunci avem un modul aftercare care la fiecare trei luni sau șase luni sau în fiecare an uh, oferă posibilitatea ca părțile să-și reevalueze acordul uh, sau să revizuiască anumite clauze legate de pensia alimentară, de vizitele um, permise și așa mai departe, toate acestea fiind sprijinite de o echipă de experți care se prezentă online. Sunt o serie de inovații care practic se bazează pe <clears throat> instrumentele existente ADR și ODR și țin cont de procedurile pe care le avem în mod curent. Sunt o serie de provocări pe care le-am identificat. Vedem că uh, regulile tradiționale care reglementează domeniul acesta nu sunt uh, compatibile cu noile proceduri. De exemplu, sunt în țările de jos anumite reguli uh, pe care trebuie să le îndeplinească avocații sau um, consultanții juridici uh, care spun că trebuie să se vadă față în față cu părțile aflate în conflict și, practic, dacă se utilizează consultanța pe platformă, nu se respectă aceste reguli. Deci, cred că ceea ce aș vrea să subliniez este că este nevoie de a încuraja regulile acestea să fie modernizate și să țină pasul cu inovațiile. pentru că aceste inovații au nevoie de oarecare libertate, sigur, într-un, într-un mediu controlat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea foarte aplicată, foarte practică, domnule Scott. Acum am să deschid a doua rundă de intervenții, de întrebări și răspunsuri și invit membrii și nemembrii Comisiei să adreseze întrebări dacă doresc. Dar vă rog să vă respectați limita de timp ca să încăpem cu toți în, în 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mulțumesc uh, vorbitorilor în numele Comisiei pentru aceste idei interesante în ceea ce privește prezentarea foarte interesantă a profesorului Iglesias, aș vrea să menționez că Comisia, în conformitate cu rolul său instituțional și în strânsă cooperare și coordonare cu statele membre, reprezintă Uniunea în negocierile citral uh, pe marginea unui instrument care ține de aplicarea acordurilor privind uh, soluționarea litigiilor în acest mod. Conținutul instrumentului uh, implică o opțiune și anume de a se aplica nu doar pentru litigiile extra-UE, ci și pentru cele intra-UE. Mulțumesc! Domnul profesor Iglesias, dacă doriți să reacționați. Comision, eso... Foarte, mulțumesc foarte mult comisiei. Era vorba de proiectul care, bineînțeles, este încă în curs de discuție. Există o definiție privind negocierea care e foarte amplă. Aici intră, de asemenea, bineînțeles, și ce am considera medierea, forma sa actuală. După cum am spus, în uh, intervenția mea foarte subcintă, dacă Comisia, dacă Uniunea Europeană ar aproba acel acord și, și l-ar asuma în virtutea competențelor sale în materie, atunci foarte bine am avea, bineînțeles, o mediere care s-ar aplica chestiunilor intracomunitare care ar fi identică cu ce s-ar aplica în Europa în privința acordurilor semnate cu state terțe, state nemembre, cu alte cuvinte. Din acest punct de vedere, mi se pare foarte bine și sper să ajungă la bun sfârșit această negociere și că Comisia să continue și să se semneze și să se aprobe acel acord în numele Uniunii. Thank you, professor. Mulțumesc, domnule profesor. Domnule Breton, doriți să adresați o întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dar și eu vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezentări. Uh, s-au fost foarte interesante ideile expuse și am o întrebare precisă, de fapt două una legată de propunerea de creare a unui certificat european de mediere. Este o propunere care mă surprinde puțin, pentru că dacă înțeles, înțeleg bine necesitatea de a forma mediatorii, Asta înțeleg că este de, ține de competența statelor membre pentru a încuraja să meargă la instruirile aferente. A doua întrebare legată de procedura de divorț online în țările de jos. Da, ne spuneți că merge foarte bine, dar ceea ce mă surprinde pe mine este că e simplu să divorțezi în acest fel, dar există și problema delicată a tutelei copiilor, deci îmi imaginez că sunt niște probleme care sunt uh, cumva separate de procedura de divorț în sine și nu este suficientă procedura de mediere. De multe ori, totuși, trebuie să mergem în fața instanței cu chestiunile acestea. Vorbitorii, dacă doriți să reacționați. Domnul Iglesias. În relațion cu la primera... În ceea ce privește prima întrebare, certificatul propus, certificatul european de mediere, poate nu s-a înțeles bine ce vroiam să spun. Certificatul european de mediere nu are nimic de a face cu mediatorul certificatul european de mediere ar fi un certificat care s-ar emite odată ce acordul de mediere atins de părți dobândește caracter executoriu și trebuie executat sau trebuie să fie recunoscut într-un alt stat membru. Cu alte cuvinte, așa cum se procedează cu certificatul european pentru succesiuni, acest certificat european uh, de mediere ar juca exact același rol. Ar fi emis pentru a evita o, toată procedura, deși simplificată, a executării documentului privat sau a rezoluției judiciare care ar însoți acordul de mediere acord eh, care a primit un titlu executoriu din partea autorității publice, acolo unde respectivul acord a fost formalizat. Aplicarea certificatului european de mediere acordurilor private, după cum spuneam, ar fi o altă problemă care ar trebui analizată. Acolo s-ar putea proceda mai degrabă așa eh, cum se lucrează la ora actuală la uh, un citral. Cam atât. Thank you very much for your question. Mulțumesc pentru întrebare. Îmi dau seama că nu am fost suficient de clar, pentru că nu am menționat că cei care utilizează această platformă la finalul procedurii au o, un acord uh, complet de divorț care include și clauzele legate de uh, distribuirea bunurilor, custodia copiilor, uh, deciziile luate în comun, pensia alimentară, toate aceste lucruri cu, pe, cu această platformă centralizată putem să integrăm foarte ușor accesibilitatea experților financiari, de exemplu, și cei care își vând casa, de exemplu, ca să o împartă, pot să aranjeze toată această procedură pe platformă și ne asigurăm că uh, iau decizii în cunoștință de cauză. Deci se poate face apel la un expert, acum simplific, da, puțin lucrurile, dar uh, pe platformă e, sunt integrate toate tipurile de consultanță care sunt necesare pentru cei care divorțează. Și cred că Uh, provocarea reală este tranziția de la un proces la celălalt proces. Deci, ca la final, până la urmă, uh, uh, ca la final, într-adevăr, părțile trebuie să transmită acordul care reiese din acest proces pe platformă către o instanță ca să primească o hotărâre judecătorească pe hârtie. În general, E vorba de patru săptămâni termen de așteptare a deciziei curții și s-ar putea chiar scurta termenul acesta dacă am, am putea să accelerăm procesul. Procesul de pa- profesor De Palo, vă rog, vă dau un minut cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vroiam să răspund la întrebarea aceasta, ce medierea? Eu cred că întrebările membrilor exact asta reflectă. Întrebarea este de ce avem nevoie să îi uh, convingem pe cetățeni să recurgă la mediere și de ce să nu reformăm curțile, instanțele de judecată. Eu cred că aici este elementul esențial. Medierea nu înseamnă alb sau negru, ore aia, ore aia anumite procese vor trece prin această tranziție către instanțe. Dar vrem ca oamenii să aibă la îndemână și o altă opțiune. Pentru că e vorba de limitarea eforturilor în timp și resurselor financiare. Medierea este mult mai rapidă ca proces. Dar nu putem să cuantificăm uh, cantitativ, da? Când, sau să, să măsurăm numai în timp cât de repede obțin un rezultat. Hai să vedem care e calitatea rezultatului. Sunt în, un număr extrem de mare de litigii. Deci hai să spunem că sunt uh, mai mult de uh, 300 de milioane de litigii. 50 de milioane din acești oameni implicați în litigii o să piardă în instanță și o să trească să plătească costurile aferente. Eu nu-i mai bine să știe dinainte că există o cale mai rapidă de a soluționa problema. Înțeleg că în Regatul Unit 3% din cauzele inițiate, deci din procedurile inițiate în instanță ă, avansează la următorul nivel de, de judecată. Deci înseamnă că un număr foarte mare sunt soluționate, de fapt, la primul nivel. Și asta spunem, de fapt, medierea reprezintă două instrumente simultane este o opțiune diferită, dar coexistă foarte bine și poate să uh, îmbunătățească paleta de opțiuni pentru părți. La fel, avem dezbaterea legată de caracter obligatoriu sau voluntar al medierii. Nici aici nu vorbim în alb și negru. Da? Trebuie să ne gândim că sunt anumite etape care pot fi obligatorii, altele nu. Da? Dacă continuăm cu mentalitatea asta alb sau negru, de fapt nu o să reușim să ne atingem obiectivele. Mulțumesc, domnul doctor Ștefec. Ni se scurge rapid timpul, deci rapid vă rog. Da, vreau să reacționez la dezbaterea pe care tocmai am avut-o. Medierea în instanțe în, sau ca alternativă la instanțe, de fapt, nu urmărește doar scăderea costurilor, ci urmărește apărarea intereselor cetățenilor. La cetățeni trebuie să ne gândim în primul rând și dacă ne punem întrebarea cine știe cel mai bine care e soluția potrivită, cetățeanul, el însuși sau statul, prin intermediul legilor sau instanțelor, probabil că răspunsul este că oamenii știu mai bine care sunt interesele lor, știu mai bine decât alții. Așa că dacă le dai ocazia să își reprezinte interesul, pot încerca acest lucru. Da, că în ultima instanță se poate apela la tribunal, la curtea de judecată. Și aveam exemplul acesta cu uh, cetățeanul din timpul Revoluției franceze care ar veni la Bruxelles în zilele noastre și s-ar uita ce se întâmplă în tribunale. Eu cred că ar fi foarte mulțumit cetățeanul cu pricina pentru că ce vede, ce ar vedea se cheamă democrație. Deci ar fi destul de satisfăcut. Mulțumesc. 30 de secunde, domnul Pinto. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. Aici deci, problema este... Nu, nu, nu se pune problema că medierea ar fi un înlocuitor al instanțelor, ci e o alternativă la instanțele de judecată și se evită duplicarea proceselor judiciare Ceea ce am văzut despre platforma pentru divorțuri, acordul acesta um, <clears throat> care apoi este girat de instanța de judecată. Deci dacă judecătorul dă o hotărâre care aprobă acordul respectiv, asta înseamnă că verifică Uh, justețea procesului, se asigură că o parte că nu câștigă mai mult decât cealaltă parte și că sunt apărate drepturile ambelor părți. Deci un judecător care își pune uh, parafa și semnătura pe hotărârea respectivă nu ar merge în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 dacă nu se înțeleg regulile medierii, se merge împotriva justiției. Mulțumesc, domn, domnule Vos, Rold Vos. 20 de secunde vă pot da. 20 de secunde și folosesc. Două observații pentru membrii din Portugalia. Răspunsul este că instanțele trebuie să fie mai rapide și mai ieftine și mai puțin formale. Asta e valabil pentru toate statele din UE și ați văzut, în țările de jos apeși pe un buton și zici a judecare, deci mai repede de atât nu se poate, pentru că instantaneu. În al doilea rând, medierea nu reprezintă judecare, pentru că medierea creează o soluție pe care o acceptă ambele părți și sunt mulțumite cu soluția respectivă, da? toată lumea e mai mulțumită pentru că acceptă o soluție, pe când dacă este vorba de o hotărâre impusă, cel puțin o parte o să fie nefericită. Da? Thank you very much, my lord. So, uh, allow me now... Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Permiteți-mi acum, în calitate de raportor pentru raportul de punere în aplicare pentru directiva de mediere, să încerc să trag și niște concluzii. Punerea în aplicare a directivei privind medierea are impact semnificativ în legislația națională a multe state membre. Pe lângă câteva cerințe cheie pentru folosirea medierii în litigii transfrontaliere de natură comercială, trebuie subliniat că directiva a dat un imbold și unei abordări mai largi în ceea ce privește medierea, și în litigii de natură domestică. Multe state membre au preluat astfel medierea și pentru astfel de cazuri. Medierea a adus deci plus valoare la nivel european, crescând gradul de conștientizare în rândul actorilor, actorilor implicați. Dificultățile au legătură mai ales cu tradiția care încă persistă în multe state membre, precum și cu gradul de conștientizare foarte limitat în ceea ce privește accesul la mediere. Măsurile folosite pentru promovarea medierii, precum și pentru formare profesională, nu extind aplicarea medierii pe cât de repede ne-am dori. Utilizarea medierii a fost încununată de succes, însă e rareori folosită sistematic de părțile implicate sau de avocați. În ceea ce privește relația dintre actul de justiție în curți, respectiv prin mediere, trebuie remarcat că din ce în ce mai multă lume recurge la mediere și că e nevoie de o relație echilibrată, pe de o parte între procedurile judecătorești și pe de altă parte între mediere. După adoptarea acestei directive, deși a trecut mult timp, se pare că scopul ei nu a fost nici pe departe îndeplinit. Sunt foarte puține cazuri în care se recurge la mediere. O excepție este situația Italiei, unde 81% dintre cazurile de drept civil trebuie să treacă inițial pentru o sesiune de mediere. În aceste condiții propunem ca legiuitorul european să ia în considerare revizuirea articolului 5 din directiva privind mediere, astfel încât să ceară statelor membre participarea cel puțin la o procedură inițială de mindiere. Ar trebui să fie o procedură rapidă și puțin costisitoare. S-a demonstrat de către antevorbitori și de către invitații noștri că se pot economisi miliarde de euro. Alegerea pentru mediere sau refuzul de a alege medierea contează foarte mult. În ceea ce privește relația între actul de justiție din curțile judecătorești și mecanismele alternative, așa cum a spus și domnul Vos în prezentarea domniei sale, s-a stabilit o relație încă de la începutul anului 2016 în ceea ce privește dezbaterea acestei probleme între instituțiile europene și cele la nivel național. Resolutions. The aim is to consult widely on these issues and put out a position a uh, paper seeking comments from interested European stakeholders. Există un document european care solicită contribuția actorilor implicați la nivel european. În ceea ce privește mecanismele alternative prezente în prezentarea domnului Ștefec, este evident că o analiză în detaliu arată că cele trei directive, cele două directive și regulamentul ODR au adus îmbunătățiri în domeniu, dar încă sunt foarte multe lipsuri. Peisajul juridic al mecanismelor alternative nu este încă foarte clar. Directiva privind medierea este în acest moment singurul instrument specific pentru a reglementa mecanismele alternative. Directiva ADR, respectiv regulamentul ODR au o abordare generală și nu fac diferența între diverse forme de mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor. Aceste instrumente analizează mai ales relația între ADR în general și procedurile judecătorești. Și nu analizează suficient relația între forme specifice de mecanisme alternative. Absența unei abordări bazate pe principii este cauza principală pentru care oamenii nu recurg suficient la aceste mecanisme. Impactul scăzut al rezolvării alternative a litigiilor îi face pe cetățeni să nu identifice cu ușurință aceste mecanisme. La nivel european trebuie să adoptăm forme specifice de rezolvare a litigiilor, instrumente care să acopere relația între diferite forme de mecanisme alternative și, trei, cel mai important, un instrument de reglementare a cadrului pentru rezolvarea alternativă. În ceea ce privește relația dintre mediere și dreptul la nivel național, prof, domnul profesor Iglesias a arătat că medierea transfrontalieră a fost din ce în ce mai accesată în ultimii ani ca urmare a consolidării procesului de integrare europeană. dar dată fiind absența normelor la nivel internațional în ceea ce privește acordurile private transfrontaliere, anumite aspecte cheie ale medierii sunt afectate, așa cum a subliniat și domnul profesor Inglesias. Pentru ca medierea să fie susținută de către cetățeni pe viitor, cel puțin în cazul litigilor transfrontaliere, E nevoie ca aceste instrumente să circule în toate statele membre pentru a atinge acest scop trebuie, e nevoie nu doar de un set minim de norme internaționale, ci și de modalități rapide și ieftine de punere în aplicare a hotărârilor de soluționare a disputelor transfrontaliere. În ceea ce privește medierea online și mai ales platformele precum cea uh, de a divorțurilor pe care am văzut-o prezentată astăzi, sistemul judecătoresc actual, cu reglementările sale, nu este conceput pentru o mediere online optimă. Prin urmare, există încă provocări O măsură importantă poate fi crearea unui cadru de reglementare care să stimuleze um, noi experimente, astfel încât medierea online și orice altfel de inovare să fie testate în practică, într-un mediu controlat, la scală mică, astfel încât să putem evalua rapid impactul. Toate aceste progrese pot să sprijine curțile și pot să sprijine platformele de mediere și pot duce și la crearea unor aplicații tehnolo- tehnologice în domeniu, Court Apps. Medierea trebuie să fie nu doar transparentă și independentă, ci și flexibilă. E nevoie de flexibilitate și din partea legiuitorului în ceea ce privește medierea pentru a aborda cererile din ce în ce mai complexe în acest context al globalizării. Vă mulțumesc foarte mult! Să sperăm că vom avea o discuție încununată de succes și în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei